Uh, good morning, colleagues. Now we start with our sections, uh, session. There have been changes to the... Bună dimineața, dragi colegi. Uh, începem ședința noastră. Au fost câteva schimbări de ultimă oră în ordinea de zi. De exemplu, președintele Comisiei pentru Delegațiile um, pentru Relațiile din Peninsula Arabă, domnul Asal Khan, nu poate să ne prezinte raportul dumnealui astăzi. Așadar, vom organiza um, dezbaterea cu dumnealui pe 26 martie, iar Richard Howitt, care trebuia să ne țină un raport uh, cu privire la Forumul Națiunilor Unite um, cu privire la drepturile omului uh, uh, și întreprinderile, a trebuit să anuleze um, pentru că era nevoie să se facă consultări cu comunitatea ONG-urilor și în acest sens ar fi uh, am fi avut de discutat uh, comercializarea anumitor bunuri uh, care puteau să fie utilizate pentru a aplica pedeapsa capital pentru tortură sau alte pedepse și tratamente crude um, a trebuit amânat, anulat de pe ordinea de zi de astăzi, pentru că e nevoie de mai multe consultări cu ONG-urile. Vă întreb dacă putem să adaptăm ordinea de zi așa cum v-am prezentat-o. Văd că da. Iar acum, în ceea ce privește um, adaptar, adoptarea procesului verbal de, um, al ședinței trecute, cred că putem să-l putem um, considera an, uh, adoptat. Um, acum, comunitățile, comunicările președintelui. Um, vești bune din Kazakhstan. Um, Ministrul uh, de Afaceri Externe din Spania a solicitat să respingă cererea de extradare prezentată de Kazakhstan în ceea ce privește domnul Muratek Ketebaev. Lucru foarte bun, pentru că, de fapt, am solicitat acest lucru și uh, președinta Droa a scris de mai multe ori uh, guvernului spaniol să facă acest lucru, să respingă cererea de extradare. Și în același context, mai avem un alt uh, disident kazah, uh, domnul Mukhtar Avliazov, doamna președintă a scris uh, ministrului um, de externe francez uh, cerând din nou respingerea procedurii de um, extradare care îl viza și să vedem ce se va întâmpla și mm, cu, cu ministrul de afaceri externe francez, dacă va avea același curaj ca cel spaniol. Acum, în ceea ce privește ședința de la Strasburg, am avut mai multe uh, rezoluții privind drepturile omului, am avut uh, de asemenea raportul anual privind uh, drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii Europene în materie un lucru mm, pentru care s-a votat foarte bine, așa numitul raport Panțerii. Acum aș putea să parcurg câteva recomandări care sunt relevante pentru activitatea Comisiei DROA. Se spune, că în, se spune în rezoluție că politica Uniunii Europene ar trebui să facă mai multe pentru apărătorii drepturilor omului care sunt deținuți și să creeze un grup de lucru intern al Parlamentului care să fie actualizat prin uh, o cooperare strânsă cu societatea civilă în cazurile de mm, apărători a drepturilor omului care sunt deținuți. Și în acest sens am avut uh, un schimb, um, în acest sens avem un schimb de opinii cu um, trimisul special al Națiunilor Unite pentru uh, deținuții um, care sunt apărători a drepturilor omului. De asemenea, am avut în rezoluție o, o un îndemn la reexaminarea recomandărilor um, utilizate de delegațiile interparlamentare ale Parlamentului European uh, în ceea ce privește promovarea drepturilor omului și, de asemenea, uh, faptul că um, um, ar trebui să se implice conferința președinților în cooperare cu subcomisia noastră. De asemenea, rezoluția încurajează mai multe discuții în ceea ce privește o strategie a Parlamentului European Uh, care uh, să um, se aplice drepturilor omului. Cred că dacă vrem să încercăm uh, acest lucru, trebuie să um, amestecăm câteva dintre aceste obiective în activitatea comisiei noastre. De asemenea, am mai avut o rezoluție în ceea ce privește mm, asasinarea mm, liderului opoziției ruse Boris Nemțov și uh, situația democrației în Rusia. Condamnăm uciderea lui uh, Nemțov și um, deteriorarea situației drepturilor omului în Rusia. De asemenea, criticăm noile dispoziții legale care sunt um, utilizate pentru a impune limitări uh, asupra actorilor societății civile și mai criticăm și um, deținerea doamnei Nadia Savchenko, a domnului Alexei Navalny și a lui um, Oleg Navalny. De asemenea, am condamnat noul război de propagandă care este dus împotriva valorilor democratice și fundamentale. Cât despre chestiunile urgente, am tratat problemele, problema Sudanului de Sud, ne-am exprimat îngrijorarea în ceea ce privește situația de securitate și umanitară din Sudanul de Sud, care ar putea să destabilizeze întreaga regiune est-africană și de asemenea facem apel la toate păr- părțile să formeze un guvern de unitate națională și să permită accesul uh, la asistență umanitară. De asemenea facem apel la încetarea focului imediată și eliberarea Uh, în siguranța tuturor copiilor care au fost recrutate de forțele armate de la începutul conflictului în decembrie 2013. De asemenea, o altă chestiune urgentă a fost cea legată de acapararea pământurilor în Tanzania. A existat un conflict legat de vânzarea 1500 de kilometri pătrați de um, terenuri Masai în um, vestul um, Uh, pe regiunii Serengeti uh, către o societate care se ocupă de safari și de vânătoare, ceea ce a dus la um, um, um expulzarea a 40.000 de uh, masai și noi condamnăm modul în care s-a făcut această strămutare ilegală și în care s-a distrus, s distrus sat, satele și modul lor de viață uh, Uh, tradițional și de asemenea pledăm pentru lansarea unei anchete în ceea ce privește um, litigiile funciare în această regiune, Loliondo. De asemenea, am mai avut o rezoluție în care am tratat uh, problema um, atentatelor și răpirilor de asirieni în uh, comise de către Daesh și um, în Orientul apropiat. Am avut o, de asemenea o delegație Uh, a Parlamentului um, uh, care uh, s-a deplasat în Beirut. Ne-am întâlnit acolo cu reprezentanții um, comunității siriene în um, Irak care ne-au mulțumit, au mulțumit Parlamentului pentru această rezoluție, chiar dacă situația la fața locului este foarte dificilă. Au încercat să scoată la iveală problema acestor asirieni, asirieni Știm că nu o să schimbăm uh, lumea, dar uh, cel puțin pentru ei uh, această rezoluție a însemnat mult. În această rezoluție subliniem faptul că nu trebuie să existe imunitate pentru cei care săvârșesc aceste mm, acte și aceste crime împotriva umanității și crime de război și de asemenea solicităm că cei care sunt răspunzători să fie trimiși în fața uh, TPI și de asemenea uh, mm, investigatorul șef uh, a trebui să înceapă o anchetă asupra luptătorilor uh, statului islamic când, când e vorba uh, când provin din state care au ratificat convenția. Am mai avut de asemenea um, o rezoluție în ceea ce privește relațiile dintre Uniunea Europeană și Liga Arabă, în ceea ce privește lupta împotriva terorismului și um, uh, aici solicităm să se publice um, actul încheiat în cadrul, uh, pactul încheiat în cadrul Ligii Arabe pentru a uh, putea face um, obiectul controlului democratic și judiciar. De asemenea, um, ne-am uh, pronunțat împotriva um, pentru interdicție, interdicție torturii și respectarea drepturilor omului în Liga Arabă. De asemenea, am avut o rezoluție în ceea ce privește situația din Venezuela, în care uh, cerem guvernului să respecte Constituția și legile uh, statului și toate convențiile internaționale semnate de Venezuela. În această rezoluție uh, facem apel la Uniunea Europeană și la statele um, europene să um, um, examineze foarte mult procesele care au loc în această țară și de asemenea am mai adoptat rezoluția în ceea ce privește cea de-a 28-a sesiunea Consiliului privind uh, drepturile omului a Națiunilor Unite și vom avea o delegație a Comisiei noastre care va călători la Geneva. Vom folosi acest document ca bază a discuției uh, cu diplomații de acolo. Poate trebuie să ținem cont de acest lucru faptul că regret că această rezoluție a venit prea târziu pentru a avea vreun impact asupra um, considerațiilor COHOM și cred că ar trebui uh, să ne modificăm um, calendarul astfel încât să redactăm o astfel de um, rezoluție mai devreme, astfel încât ceea ce considerăm noi uh, că ar trebui să facă să apară în discuțiile COHOM atunci când își stabilește prioritățile. Iată, acestea au fost comunicările președintelui. Acum poate și invitata noastră să vadă uh, cu ce ne ocupăm noi. Uh, subcomisia DROA face parte din uh, Comisia AFET. Ne ocupăm de încălcările drepturilor omului în afara Uniunii Europene, nu în interior. Acestea fac obiectul unei alte comisii. Iar acum am, avem avem ca invitată pe doamna Sheila Chitarut, care este raportor special al Națiunilor Unite în ceea ce privește situația drepturilor omului din Eritrea, care ne va vorbi despre situația drepturilor omului în Eritrea. Noi face parte și din Comisia de Anchetă privind drepturile omului în Eritrea, comisie care va publica un raport privind constatările sale în fața Națiunilor Unite în iunie 2015 și de asemenea în documentul uh, meu scrie și mă uit în uh, în scurt că l-am uh, invitat să, să, și pe domnul Andrei Veli Georgi, care se pare că este blocat în trafic. Um, o să mai dureze cam 15 minute până vine. Este fost ambasador al uh, Eritreei în Belgia și a publicat și o carte în ceea ce privește Eritrea. Numită Eritrea este un, o răscruce. Dar dumnealui um, ne va prezenta uh, cele de spus când va ajunge. Am încercat să invităm și pe cineva de la ambasada Eritrei, însă nimeni de la ambasadă nu ne-a răspuns, nimeni n-a putut să participe la schimbul nostru de opinii. Știu că ceea ce discutăm noi până la urmă ajunge la ambasade, ambasade la plural și cred că acest lucru se va întâmpla și um, în cazul Eritrei. Poate ce am putea să facem ar fi să ascultăm um, activitatea, despre activitatea dumneavoastră și despre constatările noastre și când vine domnul George să o să-l ascultăm și pe dumneavoastră. Dacă nu, dacă nu ajunge, atunci vom începe direct dezbaterea. Doamnă Chitarut, aveți cuvântul. Good morning, ladies and gentlemen, excellencies. Bună dimineața, domnilor și domnilor, excelențe! Îmi face o deosebită plăcere și o, este o deosebită onoare să fiu um, astăzi aici să vă vorbesc despre Eritrea, pentru că eu consider că este de datoria mea să pun problemele legate de Eritrea în cât se poate de multe forumuri, oriunde pot ajunge. Deci mă bucur foarte mult pentru această invitație. Astăzi, ce aș dori să fac eu ar fi să parcurg pe scurt uh, introducerea și contextul mandatului uh, raportorului special cu privire la Eritrea, abordarea pe care o am eu cu privire la acest mandat, apoi uh, o să prezint pe scurt ce face Comisia de Anchetă și voi vorbi foarte pe scurt despre situația solicitanților de azil și a refugiaților din Eritrea, de ce fug oamenii de acolo și câteva observații de încheiere. Așadar, dacă nu aveți nimic împotrivă, am să încep direct uh, cu prezentarea mea. Aș dori să spun în primul rând că mandatul a fost creat în uh, iulie 2012. N-am să citesc acum rezoluția. Este vorba de rezoluția 2020 a Consiliului privind drepturile omului care, și mandatul a fost creat pentru că Consiliul a avut preocupări mari cu privire la rapoartele actuale ale încălcărilor grave uh, de către autoritățile eritrene asupra cetățenilor lor, inclusiv uh, încălcări ale drepturilor politice și uh, civile, precum și a drepturilor sociale, economice și culturale, um, precum și a uh, faptului că oamenii pleacă din um, Eritrea ca urmare a acestor încălcări în număr mare. Asta, aceste lucruri sunt incluse în rezoluție. Good morning. Așadar, cam în aceeași perioadă, um, Consiliul privind drepturile omului s-a uh, a plecat asupra um, situației uh, drepturilor omului în eritreea într o procedură specială și a hotărât să țină situația din uh, eritreea sub revizuire și a solicitat uh, autorităților din eritreea să vină cu mai multe informații la cea de a 21 a sesiune care a avut loc în septembrie 2012. iar când raportorul special a primit mandatul Um, lucru fără precedent până la Consiliul privind drepturile omului, s-au, s-au dezvăluit cazurile confidențiale, bineînțeles cu modificările necesare și au fost trimite ulterior raportorului special pentru o anchetare mai aprofundată. Iată câteva dintre activitățile pe care le-am desfășurat eu, iar reacția din partea Eritrei, cum vă puteți uh, da seama, a fost uh, aceea că acest mandat este motivat politic, că Eritrea nu este mm, uh, de acord cu mandate specifice pentru anumite țări și că acestea nu mai sunt necesare datorită revizuirii periodice universale care evaluează corespunzător obligațiile privind drepturile omului ale fiecărui membru al națiunilor unite și consecința este că eu nu am acces uh, în Eritrea. Desigur, um, um, această revizuire periodică universală a ajuns într-o a doua fază anul trecut și uh, s-au făcut 200 de recomandări. Prima rundă de um, recomandări a fost prost pus în aplicare, iar pentru, ace, pentru cea de-a doua rundă a fost uh, o acceptare selectivă a 90 dintre acele recomandări. Da, această revizuire periodică universală este un proces bun, dar um, este, um, permite și multă flexibilitate țărilor vizate și dacă ne uităm la rezultatele statelor care au făcut obiectul aceste Mm, aceste proceduri vedem că nu sunt foarte bune nici în prima rundă, nici a doua rundă, dar Eritrea totuși a creat o comisie care examinează punerea în aplicare a recomandărilor um, procedurii periodice universale. În plus, când s-a creat acest mandat, m-am uitat un pic la ce fac raportorii speciali pentru că am fost numită pentru această țară și mă gândeam ce fac uh, de aici înainte. Și am găsit uh, uh, afirmațiile unui fost um, raportor special. Suntem un fel de mediator um, și considerăm că protecția celor care au nevoie reprezintă una dintre prioritățile noastre principale și încercăm să avem o perspectivă orientată către victime. Avem sarcina enormă de a examina situația drepturilor omului, de a face recomandări relevante și de a încerca să uh, obținem justiție pentru um, victime. Mi s-a părut că este um, o afirmație foarte profundă și că corespundea foarte mult abordării mele proprii și um, acesta a fost punctul de plecare pentru examinarea a ceea ce urma eu să fac m-am gândit că mandatul oferă potențialul ca eritreea implicată strâns în eforturile pentru asigurarea că um, se fac eforturi um, um, de lungă durată pentru respectarea drepturilor omului, lucru pe care îl propun, îl sugerez mereu celor din Eritrea, dar așa cum am spus, mandatul a fost respins de la bun început. Și n-am avut uh, tocmai un dialog cu privire la acest subiect. Așadar, până acum abordarea mea a fost optimistă, dar prudentă, făcând ca mandatul să fie ferm, dar îndrăzneț și um, am încercat să um, tratez um, um, um individual uh, cazurile de drepturile omului și acordând o voce multor dintre eritreenii care um, suferă de încălcarea acestor drepturi și pe care m-am întâlnit uh, de-a lungul um, activităților mele. Renoirea mandatului uh, se va face în 2015, iar acum mă voi referi la comisia de anchetă care a fost stabilită anul trecut, care va ancheta, încă o dată, Eritrea a respins această inițiativă, este vorba de un raport final care va fi prezentat în iunie, iar ieri am făcut uh, actualizarea orală um, um, în fața Consiliului uh, Drepturilor Omului. The next uh, slide. Vă rog următorul slide. Așadar, dacă ne uităm la ultima parte pe care o vedeți aici și ne gândim și la ce a spus doamna președinte, trebuie să uh, Înțelegem că exodul masiv al eritrenilor nu trebuie să fie abordat fără să vorbim despre situația drepturilor omului în această țară. Aceasta este o chestiune absolut uh, esențială și anume ca drepturile omului să rămână în centrul problemei. Dacă ar fi să ne uităm la câteva cifre, aș vrea să vă spun foarte pe scurt, nu e nevoie să intrăm în detalii, avem aici mai multe cifre. Acestea sunt câteva din uh, cifrele pe care le folosesc eu atunci când, de exemplu, mă ocup de dialogurile interactive la adunarea generală a ONU. 4.000 este cifra pe lună de persoane care părăsesc țara aceasta, dar bineînțeles că există susuri și josuri și, uh, în general, cifra este în creștere. Nu aș vrea să intrăm în uh, detalii prea multe în legătură cu, detalii, cu dezastrele de pe insula Lampedusa și migranții care se neacă, însă e vorba de o tragedie la care trebuie să reacționăm cât se poate de repede. Un citat foarte important de la, care provine de la o persoană pe care o cunosc. Care este ideea dacă încercăm să ajutăm Eritrea, dacă nu încercăm să ajutăm uh, familia, copiii și părinții când ești, de exemplu, cap, captiv în sistemul național militar. Ce poți să faci? Trebuie să-ți riști viața și ai totuși o mică speranță, chiar dacă ești disperat. Este clar că atunci când ești în întuneric, chiar și o mică scânteie de lumină este mai bună decât nimic și atunci e mai bine să iei aceste riscuri. Aceasta este o explicație legată foarte strâns de problema drepturilor omului în această țară, pentru ca să înțelegem de ce pleacă, de ce fug. De ce fug, iată aici câteva idei pe scurt, puteți să găsi, putem găsi câteva din uh, ideile principale aici. E vorba de încălcarea legislației, nu e vorba numai de durata serviciului militar, e vorba și de uh, încălcările drepturilor în perioada acestuia, abuzul femeilor, omoruri extrajudiciare și așa mai departe. Doar câteva remarci care arată, din câte înțeleg eu, cel mai bine aici disperarea celor care fug din Eritrea și care sunt de acord să înceapă uh, o călătorie atât de periculoasă cu acest scop. Și foarte pe scurt, mai am încă puțin de tot pentru că știu că sunt în întârziere. Aș vrea să-mi uh, repet apelul uh, către comunitatea internațională, mai ales către Uniunea Europeană, de a-și îmbunătăți eforturile de, a preveni, de prevenire a situației din Lampedusa și uh, de a se asigura că protecția celor care fug din Eritrea, mai ales uh, ale minorilor uh, neacompaniați, pentru că sunt foarte mulți aceștia, să fie așadar aceste probleme combătute, respectând, bineînțeles, principiul de non-refoulement și, în același timp, oferind un adăpost temporar pentru cei care au nevoie de așa ceva. Este evident că este esențial că orice acorduri bilaterale între Eritrea și țări terțe care pun în pericol uh, viețile celor care cer azil, solicită azil, trebuie să fie încheiate, orice astfel de practici. Și suntem foarte îngrijorați de problemele de trafic de persoane, de călăuze, uh, în uh, legătură cu refugiații din Eritrea. Acestea sunt, de fapt, un simptom, aceste fenomene sunt un simptom al problemei foarte grave pe care trebuie să o abordăm din interior și anume problema drepturilor omului. Pentru că există foarte multe cauze care fac ca oamenii să plece. Mă bucur foarte mult să discut cu dumneavoastră pe aceste teme și o să închei aici prezentarea mea, dar aștept, bineînțeles, discuții și comentarii. Mulțumesc foarte mult! Uh, spune doamna președinte. Și acum uh, aș zice să continuăm să îl ascultăm pe fostul ambasador uh, al Eritrei în Belgia, domnul Anderhan Velde Georgis, care este autorul mai multor publicații uh, asupra Eritreei și vă propun să prezentați 10 minute și după aceea să începem dezbaterea. Mulțumesc. Aș vrea mai întâi să vă îmi cer scuze pentru că am uh, întârziat, am fost prins într-un uh, ambuteiaj venind de la Waterloo. Am vrut să vin uh, de la 8 și un sfert și, de fapt, am ajuns cu o oră mai târziu, deși am plecat pentru 8 și un sfert. Aș vrea să mulțumesc foarte mult, în primul rând, doamnei Elena Valenciano și subcomisiei pentru drepturile omului în Parlamentul European pentru că m-a invitat uh, să particip la acest schimb de opinii cu privire la situația drepturilor omului în Eritrea. Este de asemenea o plăcere foarte mare pentru mine să mă întâlnesc cu dumneavoastră. Când uh, discutăm despre situația drepturilor omului la mine în țară, este foarte dificil că o situație atât de groaznică din punct de vedere al drepturilor omului poate să continue, deși a existat acum 25 de ani un război uh, sângeros și situația continuă să fie foarte proastă. Situația drepturilor omului în Eritrea poate să se spunem, putem spune că chiar depășește orice formă de credibilitate după uh, ce s-au făcut eforturi pentru justiție, pentru libertate, pentru prosperitate. Eliberarea în 1991 a dus la o eră de nouă independență pentru Eritrea și de nouă speranță și optimism pentru uh, poporul din Eritrea. Însă, din păcate, uh, lucrurile s-au înrăutățit foarte repede și amurgul a devenit foarte repede un, o noapte întunecată și sumbră, așa cum a relatat-o și uh, raportorul special. Am uh, ajuns la opusul uh, absolut a ceea ce dorisem și pentru ceea ce ne luptasem. Și um, povestea, sigur, este destul de lungă. Eu am încercat să o povestesc în cartea pe care am scris-o. Aici aș vrea însă să mă concentrez pe în primul rând, lipsa statului de drept, negarea libertăților fundamentale și trei, încălcarea drepturilor omului și aș vrea să închei cu un al patrulea punct și anume sugestii despre ceea ce se poate face pentru a îmbunătăți situația drepturilor omului și a situației în general în Eritrea. În primul rând, în ceea ce privește lipsa drepturilor omului. Constituția din Eritrea, Interalia, definește structura, autoritatea, funcțiile și limitează puterile executivului și ale um, um, altor aspecte guvernamentale. În același timp se specifică obligațiile poporului și uh, se spune de asemenea că statul trebuie să păzească aceste drepturi. Statul uh, eritrean este cel care trebuie să-și protejeze poporul și uh, această Constituție care a fost ratificată în adunarea națională ar trebui să fie respectată. Ratificarea sa în 1997 a adus cu sine o, sfârșitul perioadei de tranziție și uh, Uh, sfârșitul uh, primului regim. Intenția era să se inaugureze o nouă ordine democratică și uh, o, să se creeze cadrul pentru exercitarea puterilor legitime care se bazează pe statul de drept. Însă Constituția rămâne în continuare neimplementată, adunarea națională nu mai există, a fost suspendată din 2001 și judiciarul a fost, a fost practic blocat de interferențe permanente din partea executivului. Guvernul uh, eritrean a fost redus la un, un monopartid uh, cu uh, o singură persoană care decide cu puteri nelimitate cum se folosește aparatul statal și acesta din urmă fiind folosit ca instrument de represiune. Perpetuarea, perpetuarea legii unei per singure persoane a dus la încălcarea drepturilor omului, la încălcarea libertăților, demnității populației, fără nicio formă de mm, apel posibilă. Vreau să vorbesc acum despre negarea libertăților fundamentale. Nu există libertatea de exprimare, libertatea de adunare sau libertate de asociere în Eritrea la ora actuală. Guvernul mass media controlează aceste, toate mesajele, iar aparatul statal uh, nu face decât să hărțuiască persoanele care au alte opinii, uh, îi aduce la tăcere pe toți care critică și pedepsește pe toți cei care protestează statul de, în loc de unui singur om uh, și regula făcută de un singur om, împreună cu reglementări foarte stricte, au dus la faptul că, uh, după cum a spus raportorul special, uh, nu există nicio formă de dreptate. Există cozi persoane care stau la coz pentru a obține mâncare, persoane care se plimbă cu arme în același timp și femei și copii care se risipesc, încearcă să fugă în uh, alte țări uh, pentru ca să uh, scape de această hărțuire, dar există și foarte multe omoruri. Din păcate, cunoașteți cu toți imaginile oribile arătate de CNN care seamănă și cu cele ale înnecaților din Mediteraneană în, în Mediterană în uh, largul Lampeduzei. Represiunea brutală și sărăcia totală și distrugerea caselor în capitală sau în alte orașe au agravat uh, condiția umană a acestor persoane. Acestea sunt poveștile cotidiene în Eritrea. Dacă ne uităm la încălcarea drepturilor omului, pe scurt, vedem că încercarea de a avea o libertate fundamentală duce de multe ori la închisoare și la tortură. Arestul arbitrar și detențiile arbitrare um, întrerup cursul vieților, distrug familii și uh, calcă în picioare justiția. Nu există niciun proces, nicio formă de uh, hotărâre, de sentință sau altceva o suspiciune este suficientă pentru ca cineva să ajungă la închisoare și odată ce a fost arestată persoana respectivă, aceasta nu mai poate să mai se exprime. Este, de exemplu, îi se neagă orice formă de autoapărare posibilă și este tăiată de uh, viața externă, de, vi- de lumea externă, nu poate fi vizitată de prieteni, de familie și de nimeni. În uh, contradicție cu prezumția de nevinovăție, uh, acolo uh, suspecții sunt considerați acuzați și vinovați deja din faza de suspecți. Nu există nicio formă de garantare a sănătății mentale, inclusiv uh, în legătură cu chiar și cu funcționarii publici și așa mai departe, iar cetățenii sunt, când sunt deținuți, sunt deținuți într-o celulă izolată, fără contact. Comunitatea internațională și Uniunea Europeană, în mod special, ar trebui să exercite o presiune puternică asupra guvernului din Eritrea, încercând să îl uh, forțeze să implementeze Constituția și statul de drept. În al doilea rând, arestul arbitrar și detențiile pe perioade nedefinite, tortura și uh, execuțiile extrajudiciare trebuie încheiate imediat eliberarea tuturor um, deținuților politici, al jurnaliștilor și a cetățenilor care sunt deținuți pentru fără niciun fel de acuzație și o, o, de asemenea o oprire a folosirii tinerilor în serviciu militar în mod arbitrar, instituirea unui gestiuni uh, uh, financiare transparente și responsabile și o îmbunătățire um, a tuturor condițiilor în conformitate cu standardele internaționale. Și, în al șaptelea rând, foarte important, comunitatea internațională și Uniunea Europeană mai ales ar trebui să susțină eforturile Eritrei pentru a ajuta diaspora să uh, creeze, să ducă la o tranziție către un guvern democratic, pentru a putea avea un discurs complet uh, despre Eritrea și pentru a acorda cu adevărat o speranță în ceea ce privește situația drepturilor omului, aș vrea să vă, inv- să vă invit să citiți această carte pe care o prezint eu vinerea viitoare în Parlamentul European pe 20 uh, martie. Aceasta este cartea și vreau să spun că în Eritrea nu există libertate de asociere, de exprimare, de, de adunare. Deci nu există nicio posibilitate de dezbatere a viitorului țării și nici a ă, felului în care ar trebui să arate ă, această tranziție. Nu există niciun mecanism instituțional interinstituțional pentru um, pentru a rezolva aceste probleme. Există un vacum politic, un vacum de putere care ar putea să ducă la caos și mai mult și de aceea este foarte important să se evite o astfel de ieșire din această situație și am dorit de aceea ca Uniunea Europeană și mai ales Parlamentul European să își exercite suportul pentru o tranziție democratică către Eritrea în Eritrea și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, domnule Georgis, pentru această declarație foarte precisă, foarte bună. Ați spus că Uniunea Europeană trebuie să facă presiune foarte concretă asupra guvernului din Eritrea și întrebarea este cum să facă acest lucru. Poate că ar putea să ne spună cineva de la Serviciul uh, de Acțiuni Externe, doamna Brown de la SAE și doamna Corea, dacă nu mă înșel, care vor să ia cuvântul să ne explice poate acest lucru. Da, bună dimineața, mulțumesc în primul rând uh, pentru prezentarea pe care ne-a făcut-o doamna Chetarut cu privire la situația drepturilor omului din Eritrea și mulțumesc și dumneavoastră, domnule ambasador Velde Georgis. Suntem în general de acord cu viziunea dumneavoastră, însă vedem în același timp și că Eritrea a făcut pași foarte mici în ultima vreme înspre drepturile omului. Foarte mici aceste progrese pot să revină asupra acestei chestiuni după aceea. Însă, în ceea ce privește politica noastră vis-a-vis -vis de Eritrea, noi ne-am angajat într-un proces față de această țară, am favorizat dialogul cu Eritrea, pentru că considerăm uh, că Eritrea este cea mai bună, bine plasată pentru a putea uh, încerca să lanseze un proces de reformă, de schimbare în ceea ce privește drepturile omului în regiune. Însă avem o abordare foarte bazată pe principii, adică insistăm asupra respectării drepturilor omului și suntem foarte îngrijorați ca să vorbesc doar de un element important, de condițiile deținuților politici uh, care sunt uh, prizonieri în Eritrea. Vrem să abordăm această chestiune cât se poate de repede. Ultima ocazie când am făcut acest lucru a fost când consilierul uh, președintele, domnul Imani Ghebrem, a vizitat Bruxelles împreună cu ministrul afacerilor externe. Am uh, adus uh, în discuție problema deținuților politici și am spus că trebuie să facă ceva pentru acești deținuți care sunt în închisoare din 2001. De asemenea și domnul Isaac David fiind printre ei. Iar domnul Brock, Uh, a primit o delegație și a insistat asupra acestui punct, spunând că este momentul acum să elibereze acești prizonieri care sunt în închisoare din 2001. Nu are niciun sens să mai fie deținuți atâta timp, pentru că e vorba de o încălcare gravă a dreptul acestor persoane care au fost închise fără niciun proces. Vreau să mă opresc aici în momentul de față, dar întrebarea este că uh, chestiunea este că este foarte important să ne angajăm într-un dialog cu Eritrea și să facem tot posibilul pentru ca să se facă progrese mai mari. Avem contacte foarte strânse și vrem să le menținem și avem și fonduri care sunt uh, destinate Eritrei pentru ca să îmbunătățim uh, condițiile de viață ale populației și uh, în legătură cu prizonierii politici vreau să mai subliniez ceva și anume că în fiecare an în altul reprezentant uh, al Uniunii, de fapt uh, purtătorul de cuvânt, a, um, de, a făcut o declarație și a lansat un apel către Eritrea pentru a elibera în fine um, prizonierii politici. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Are cuvântul domnul Atac Tusen. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. O secundă să ne punem căștile. Da, mulțumesc foarte mult, spuneam, doamnă președinte. Toți cei care am discutat despre problemele de drepturile omului, știm cu toții că acest regim este absolut uh, brutal și absolut cinic. Se minte, se folosește orice formă de violență pentru a urmări uh, scopurile pe care le doresc. Eu am fost în Eritrea mai mulți ani și și uh, colegul meu din Suedia, Isaac, care vine, a fost cu mine acolo, am vizitat împreună o grupă de exilanți uh, din Suedia, o, de, din diaspora așadar, în Suedia și pe mine mă interesează foarte mult situația Eritrei. În legătură cu prizonierii și deținuții politici, vreau să spun că guvernul este absolut lipsit de scrupule în ceea ce privește inițiativele pe care le-am încercat, de exemplu, din partea guvernului suedez sau din partea Uniunii Europene. Asta este ceea ce m-a frapat. Iată de ce am o întrebare care a apărut în toate discuțiile pe care le-am purtat cu uh, eritreenii din exil, și anume cea legată de impozitarea de 2%. Cei din exil trebuie să plătească 2% din venitul lor ca, ven, ca impozit către guvernul din Eritrea și aceasta este câteodată o sumă foarte mare de bani Există o discuție în Suedia dacă aceste fonduri nu ar trebui să fie folosite pentru a mai degrabă exercita presiune asupra guvernului și pentru ca, de exemplu, ambasada din Suedia să nu mai poată să fie, să nu mai aibă permisiunea să colecteze aceste impozite și astfel să se facă presiune asupra guvernului. Nu credeți că ar fi o variantă bună pentru a spori presiunea politică, deci dacă noi, din partea statelor membre din UE, spunem că această impozitare este ilegală și că trebuie să se oprească cât se poate de repede. Și ca și ONU să se ocupe cât mai repede de acest subiect. Oare n-ar putea acesta să fie un mijloc pentru a putea face presiune asupra prizonierilor uh, și asupra guvernului, bineînțeles, pentru a putea elibera prizonierii din închisori? Mulțumesc! vă rog. Da, mulțumesc, doamnă președintă. Salut faptul că avem în sfârșit o dezbatere pe tema drepturilor omului în eritreea și vreau să vă mulțumesc pentru că ați venit să ne ajutați. Fără raportul dumneavoastră n-am fi putut organiza dezbaterea de astăzi, lucru care este extrem de important. Așa cum s-a spus, Eritrea este nu doar una din cele mai uh, grave dictaturi ale lumii, ci chiar cea mai gravă. Iată, există mai multă clasificări care arată acest lucru. 10.000 de deținuți politici uh, pentru 6 milioane de locuitori. Deci, dacă raportăm la mărimea țării, nu citez aici numărul de deținuți politici în Turcia, dar bineînțeles nu e vorba de aceeași populație. Deci um, din 2001 uh, cenzură totală în ceea ce privește mass media. În afară de opinia guvernamentală nu mai există altceva. Există o Constituție, însă de foarte mult timp nu a fost implementată niciodată. Alegerile naționale sunt uh, amânate și amânate încă din 1993. Uh, de ce? Consider că la Parlamentul European, la instituțiile europene, nu am reușit să fim la înălțimea așteptărilor, pentru că există persoane aici care au denunțat și cea mai mică încălcare a drepturilor omului în alte părți ale lumii. Și, în schimb, în ceea ce privește Eritrea, am uh, păstrat liniștea sau aproape. Și cred că este pentru prima oară când avem o astfel de dezbatere, dacă nu greșesc. Am avut o rezoluție în 2011, o rezoluție um, foarte rară uh, în acel an și aceasta se centra pe o personalitate. Însă ce am făcut de atunci încoace, ce am făcut în legătură cu resortisanții europeni, de exemplu, și soarta lor, nu știu dacă ne puteți da mai multe informații, pentru că noi aveam îngrijorări în legătură cu viața domnului David Isaac. Jumătate din jurnaliști care au fost um, închiși în Eritrea au murit. Și în ce altă țară în lume mai avem o situație atât de gravă? cum am putut să așteptăm atâta timp și să nu fim la înălțimea așteptărilor, pentru că dacă ascult ce spune Comisia, pur și simplu doamnă, dumneavoastră nu vă faceți decât uh, munca dumneavoastră, dar când uh, aud ce spuneți, într-adevăr s-au făcut pași minori înainte în acest sens, dar spuneți-ne și nouă, vă rog, care pași s-au făcut? Dumneavoastră spuneați, uh, domnule, că regimul este surd. Ce fel de dialog politic putem avea cu o astfel de țară care este surdă, care pur și simplu uh, nu i pasă de tot ceea ce noi putem face sau facem? Și ce facem, care sunt uh, ultimele soluții pe care le-a găsit Uniunea Europeană în ceea ce privește dialogul cu Eritrea, procesul de la Khartoum. Dumneavoastră ați spus-o, doamnă, vom negocia acolo cu guvernele din Hornul Africii situația imigranților. E vorba de persoane care încearcă să scape de acolo, de o dictatură insuportabilă și vom negocia cu ei. Ce fel de negociere putem avea pe această temă? ce să obținem în urma acestei negocieri. Așa că mă alătur și eu celor uh, care s-au spus aici. Cred că, uh, da, într-adevăr, Eritrea este semnatara acordului de la Cotonou. Noi încercăm să impunem clauzele de democrație și a drepturilor omului, pentru că dacă nu se aplică, atunci ce se va întâmpla? Ce facem altceva? La ce ne putem aștepta? Și ce se întâmplă cu celelalte elemente? cu ce se întâmplă cu, cu diaspora, pentru că dacă nu ar exista o finanțare care să vină prin intermediul diasporei, situația ar fi și mai dramatică. Până la urmă, cei care uh, rămân acolo sunt uh, oarecum forțați să o facă. Așa că mi-aș dori să avem o abordare mai realistă asupra situației de acolo. Nu cred că putem uh, accepta situația așa cum a fost ea până acum și sper ca raportul de la ONU să ne ofere această oportunitate și să fim foarte vigilenți față de ce se întâmplă cu uh, domnul David Isaac și acesta este doar un exemplu, bineînțeles, dar este un exemplu în legătură cu care putem mobiliza opinia publică pentru a arăta ce se întâmplă acolo și pentru a ne asigura, bineînțeles, că uh, domnul Isaac rămâne în viață. Un ultim comentariu. În uh, declarațiile pe care le-ați făcut și de altfel care sunt în conformitate cu declarațiile făcute la nivelul ONU, în altului comisariat, într-adevăr trebuie să oferim protecție internațională tuturor celor care au nevoie de ea și în special minorilor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Hostrevicius. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș vrea să mulțumesc invitațiilor noștri de astăzi pentru această dezbatere esențială și cred că această dezbatere ne va aduce la alte dezbateri mai aprofundate în legătură cu situația din Eritrea și situația drepturilor omului acolo. Doamnă Chitaruf, aș vrea să vă pun două întrebări. Dumneavoastră nu sunteți uh, primită în Eritrea. Aș vrea să vă întreb dacă ne puteți spune mai multe în contextul drepturilor omului, în legătură cu NGO-urile sau uh, cei care luptă în acest domeniu, dacă ați avut un fel de comunicare cu ei sau nu, ce fel de NGO-uri sunt um, implicate în Eritrea. În al doilea rând, comunitatea internațională are un mesaj propriu de transmis autorităților din Eritrea. Însă vreau să vă întreb dacă acest mesaj ajunge și la societatea civilă și în ce măsură o facem. Pentru că am înțeles că autoritățile sunt foarte eficiente pentru a cenzura informația în mass media, deci nu știu în ce măsură oamenii de acolo au cu adevărat acces la informații independente din alte surse decât cele guvernamentale. Și un ultim element. Suntem de acord că imigrația din Eritrea este în creștere în ultima vreme. Aș vrea să vă întreb în ce măsură acest flux migratoriu are o motivație politică sau economică, pentru că economia, într-adevăr, este într-o situație foarte proastă, nu există niciun fel de dezvoltare sau creștere din punct de vedere economic. Nu știu dacă ne-ați putea explica această diferențiere în legătură cu adevăratele cauze ale imigrației. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Tenoc, vă rog. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Dacă nu greșesc, cred că în uh, anul 2000 am vorbit uh, despre această temă. Vorbeam despre situația drepturilor omului în Eritrea, în urmă cu aproape 16 ani. Și la momentul acela se vorbea despre suspendarea acordului de la Cotonou pentru că uh, chiar și atunci um, președintele se afla la putere de peste un deceniu și era vorba de o adevărată dictatură care semăna teroare. Cred că a fost uh, descris recent ca uh, un fel de lider nord-corean în cornul Africii. Am avut dezbateri îndelungi cu reprezentantul special al Națiunilor Unite pentru această regiune și de la Comisie și concluzia a fost că nu putem suspenda acordul de la Contonu, că trebuie să menținem delegația de la Asmara, pentru că aceasta este ultima pârghie pe care o mai avem asupra regimului. De altfel, nu știu dacă avem vreo pârghie sau nu asupra regimului, pentru că acesta a mers din ce în ce mai rău. Deci uh, nu știu ce se întâmplă cu acel ajutor de 20 de milioane de euro care merge înspre Eritrea și care nu face nimic pentru a îmbunătăți lucrurile sau în ceea ce privește statul de drept și democrația sau drepturile omului. Este o țară cu o situație foarte proastă și uh, există și o mobilizare masivă din punct de vedere militar a tinerilor, în special economia este o adevărată ruină pentru că aproape toată lumea imigrează sau se află la închisoare, este o adevărată tragedie, aproape un stat falimentar, am spune, dacă ținem cont de toate aspectele economice și politice de acolo. Întrebarea mea însă se referă la altceva. Mi-aduc aminte că în urmă cu câțiva ani s-a făcut o afirmație care are legătură cu dezbatere actuală. Se spunea că președintele din Eritrea ar fi finanțat uh, grupări teroriste în uh, cornul Africii, în Somalia, pentru că se pare că acolo ar fi în special uh, dușmanii Eritreei. Nu știu dacă aveți informații actualizate, dacă um, începând cu embargoul de arme care a fost impus acest lucru a fost un pic obstaculizat sau dacă e adevărat că există grupări teroriste care sunt operaționale în regiune. Mulțumesc, domnule Tenoc. Am și eu o întrebare pentru Serviciul de Acțiune Externă. Am înțeles că și dumneavoastră ați avea întrebări și nu știu dacă ne puteți spune ce se întâmplă cu procesul de la Khartoum și care este consecința pentru Eritrea și ce se întâmplă cu dialogul la nivel guvernamental. Uh, discutați și despre cererea raportorului special al Națiunilor Unite de a avea acces în Eritrea. Pe de altă parte, nu s-au făcut progrese în legătură cu drepturile omului și nu știu dacă v-ați gândit la posibilitatea de a suspenda acordul de la Cotonou. Știu că sunt multe întrebări, dar cred că avem destul timp la dispoziție pentru o dezbatere adevărată. Și pentru a răspunde la toate aceste întrebări, am să vă dau cuvântul, doamna Chita Ruth. Începem cu invitații de la prezidiu și după aceea cu SEAE. Da, mulțumesc. Vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru întrebările pe care le-ați pus, foarte directe. S-a vorbit despre presiunea politică, despre revizuirea acestui proces, dar E un lucru foarte clar specificat în sancțiunile pentru Eritrea. Nu le-am analizat în detaliu, dar ele sunt actualizate din când în când. Și există și exemple cu țări care implementează aceste sancțiuni. Canada este o astfel de țară și mai recent și Regatul Unit, pentru că au existat plângeri din partea cetățenilor uh, din Eritrea în legătură cu aceste aspecte. Mă întrebați uh, ce putem face Cred că fiecare țară în parte poate da propriul său exemplu și acea taxă de 2% trebuie să vedem cum poate fi implementată și cum răspunde fiecare țară în parte. Referitor la deținuții politici, este foarte adevărat tot ce ați spus. nu s-a făcut nimic și nu știu în ce măsură dumneavoastră puteți urmări situația, dar e clar că este inacceptabil ca această situație a drepturilor omului să rămână fără consecințe. N-am să intru acum în detaliile raportului, însă e important ca această temă, această problemă a Eritreei să intre pe ordinea de zi. Deci suntem absolut de acord, doamnă. Întrebarea referitoare la acces. Nu există NGO-uri funcționale în Eritrea. Nu există luptători pentru drepturile omului care să se recunoască în mod deschis ca atare. Din câte știu eu, există o oarecare rezistență și aș putea să vă dau un exemplu foarte concret, de exemplu atunci când familiile hotărăsc să uh, nu răspundă atunci când li se cere să îndeplinească serviciu militar, de exemplu. Însă nu am întâlnit niciun NGO, de exemplu, care să uh, funcționeze sau vreo organizație care să aibă o atitudine foarte clară față de politica guvernamentală. O politică care ar putea fi criticată, de exemplu, este cea care a fost analizată la Comisia CEDOC a Națiunilor Unite și este vorba de politica referitoare la femei. Însă aceasta nu este pentru a avea o atitudine foarte clară față de anumite încălcări ale drepturilor omului, de exemplu abuzul sexual în cadrul serviciului militar obligatoriu și așa mai departe. Eu am luat legătura cu alți activiști sau luptători pentru drepturile omului sau avocați în acest domeniu care au reușit să ajungă până la mine în timpul mandatului meu. Și este o ocazie pentru mine acum să aduc omagiu tuturor acestor uh, luptători, activiști, pentru că ei m-au ajutat foarte mult pentru a vedea care este starea drepturilor omului în Eritrea. Într-adevăr, este o situație foarte dificilă, așa cum foarte bine spuneați. Studiul pe care l-am condus eu arată că această încălcare a drepturilor omului este cea care determină în bună măsură fluxul migratoriu. Dumneavoastră mă întrebați dacă există cauze mai degrabă de natură politică sau economică. Trebuie să spunem un lucru cu foarte mare claritate. Dacă singurul uh, uh angajator este guvernul și serviciile naționale, atunci ce fel de drepturi ai? Drepturi de ați exercita uh, libertățile de toate felurile. Trebuie să ținem cont de această întrebare, pentru că uh, eu analizez situația din punctul de vedere al dreptului la muncă. Dacă o bună parte a populației face serviciu militar și se dedică doar acestei activități, ce altceva poți să faci? Mă refer, de exemplu, la femei. Am uh, vorbit cu femei care au uh, mici uh, afaceri, însă acestea sunt neînsemnate în ceea ce privește dreptul muncii. Și atunci, aceasta este întrebarea cheie. Ce fel de probleme de natură economică există și care este legătura cu contextul economic? Care sunt perspectivele pentru această uh, populație, pentru că ele sunt foarte sumbre. Care este posibilitatea de a-ți exercita profesia? Pentru că dacă nu ești în armată, ești funcționar la nivel guvernamental, aceasta este singura posibilitate pe care o ai. Nu am foarte multe informații pentru că nu ține neapărat de domeniul drepturilor omului, dar uh, vreau să mă refer și la această legătură cu grupările teroriste. În Somalia și Eritrea am uh, fost atenți la această chestiune și mandatul meu este clar pe tema drepturilor omului, deci prin mandatul pe care l-am din partea Consiliului pentru um, drepturile omului. Referitor la procesul de la Cotonou, nu am uh, foarte multă informație, însă o chestiune importantă ar fi să vedem cum vor fi tratate drepturile omului și cum vor fi protejate drepturile celor care fug de acasă pentru a scăpa de încălcări grave ale drepturilor omului pentru că, iată, a sosit momentul ca această problemă a drepturilor omului să fie tratată așa cum trebuie. Și principala chestiune aici este cum putem proteja aceste persoane, să vedem care este legislația internațională în domeniul refugiaților. Iată, aceasta era o întrebare și din partea mea și mă opresc aici. Mulțumesc. Mulțumesc, vă rog, vă dau cuvântul. There were actually specific questions directed at me, but I... Am să răspund um, întrebările adresate direct mie și am să completez ce a spus doamna raportor general. Apoi am să adaug ceva și la ce a spus uh, reprezentantul Serviciului European de Acțiune Externă. A spune și eu că implicarea prin dialog reprezintă probabil cea mai bună abordare în aceste circunstanțe. Însă, în ce condiții? Aici e problema. N-ar trebui să fie situația obișnuită, cea care a fost și până acum. Sunt câteva elemente de bază care sunt uh, menționate în acordul de la Cotonou și cred că le, le putem folosi ca instrumente pentru a obține un fel de deschidere a spațiului economic și politic. Desigur, când e vorba de cooperare și dezvoltare, da, ok, dar este vorba de un regim care nu a publicat până acum niciun uh, buget. Nimeni nu știe de unde își trage veniturile și unde se duc um, cheltuielile. De curând au fost uh, niște um, evoluții foarte rapide în sectorul extractiv, în sectorul mineritului. Dacă vă uitați la um, Mm, situațiile bancare, vedeți că uh, guvernul primește cam 200 de milioane pe an uh, din uh, acțiunile pe care le deține, drepturile pe care le obține de la mm, minele care extrag minerale, argint și așa mai departe. Și um, acestea um, reprezintă cam 40% probabil din bugetul său, de asemenea mai obține Uh, și taxe, venituri din... Dar nu e vorba de guvern, e vorba de front, de această, um, acest partid, să-i spunem. O mare parte dintre uh, de venituri care nu știm unde se duc. Nici ministrul de finanțe nu știe, nici banca centrală. Eu știu din surse private că toate acestea sunt puse pe numele cuiva, pe numele unei singure persoane în bănci uh, din China. Dar uh, un, spre ce sunt folosiți banii aceștia? Cum sunt folosiți banii aceștia? În mod normal, o resursă naturală trebuie să fie o binecuvântare, trebuie trebui să contribuie la uh, creșterea condițiilor uh, de trai. Știm că acestea sunt îngrozitoare în Eritrea și atunci cum putem să tratăm cu un uh, regim care utilizează dezvoltarea și cooperarea ca un instrument ca să obțină un efect de pârghie? poate să spună pur și simplu, nu putem, nu avem nevoie de ajutorul dumneavoastră extern, ne descurcăm și singuri. Sunt însă câteva chestiuni care preocupă guvernul și pe care guvernul le utilizează pentru a organiza acest serviciu militar uh, interminabil, un fel de sclavie modernă. În 1994, când uh, Mm, s-a creat acest uh, sistem, mi s-a părut un lucru bun. E o țară mică în care nu-și permite să aibă o armată profesională, trebuie o armată mică. Mi-aduc aminte că, că, de fapt, uh, scopul era acela de integrare regională și așa mai departe. Ne-am gândit um, totuși să avem uh, um, câteva resurse, așa cum are un sistem cum are Elveția, de exemplu. Să poată, să poată să coopereze, să participe cetățenii la câteva acțiuni bune pentru țară, construirea de drumuri, de poduri și așa mai departe. Dar uh, să zicem că o persoană care avea 19 ani în 94 uh, s-a înscris, a fost uh, recrutat în armată și uh, încă face serviciul militar, dar nu primesc nimic, nu este muncă remunerată. Uh, oamenii aceștia își creează și ei familii, n-au cu ce să le susțină pentru că nu primesc niciun venit. Iată, ace, acestea sunt, uh, să luăm înainte despre factorii care duc la uh, emigrare, uh, eu cred că e vorba de o chestiune politică. Această sclavie interminabilă trebuie să nu fie acceptată. Este vorba de muncă neremunerată. Chiar și în aceste mine pe care le dețin chinezii, canadienii, australienii și așa mai departe, um, și Eritrea are resurse enorme de potasiu, cred că poate, poate cele mai mari din lume, mai mari decât cele din Rusia sau din Canada. Ei bine, toate activități Um, de minerit um, utilizează munca um, acestor oameni care nu este remunerată, este sclavie. Și atunci, bineînțeles, întrebarea este de ce să fie cineva să, obligat să facă asta? E bine, tocmai de aceea încearcă oamenii să plece din țară. Când hotărăsc să plece din țară, oamenii aceștia își asumă niște riscuri enorme pentru că există o ordine de a împușca pe cei care încearcă la, să treacă la frontiere. Mulți dintre uh, um, oameni încearcă să treacă prin Sahara, mor de deshidratare, încearcă să ajungă pe mare și știm ce s-a întâmplat la Lampedusa. E bine, astfel de incidente au loc mereu. Bine, poate nu de amploarea incidentului pe care știm cel de la Lampedusa, dar se întâmplă și apoi vedem ce se întâmplă și cu uh, tinerii eritreni în Sinai. Mm, pur și simplu li se lasă cadavrele să putrezească. Deci oamenii aceștia își asumă tot felul de riscuri pentru a fugi de o situație care este de nesuportat. Nu e de trăit acolo, așa a ajuns să fie Eritrea. Iar tocmai de aceea pleacă oamenii nu că mm, spune guvernul că e promisiunea nu știu care e viața și mai departe. Eu personal aș prefera să, să trăiesc în, în Eritrea pentru că nicăieri nu e ca acasă. Dar dacă mă duc acolo îmi risc uh, viața pentru că va trebui să mm, intru din nou în aceleași uh, structuri. Și apoi mai este și sărăcia extremă. Guvernul este singurul uh, uh, angajator, nu există locuri de muncă în care să-ți aducă venituri. Uh, oricum uh, guvernul se opune oricăror uh, statistici macroeconomice până la urmă sursele pe care le avem cu privire la uh, situația reală sunt neoficiale dar este vorba de economie care este în declin care nu poate să furnizeze un um, standard de viață decent pentru cetățeni. Cam acesta este um, factorul principal pentru emigrație. Mulțumesc. Acum doamna Brown Mulțumesc foarte mult. Uh, mulțumesc uh, și pentru întrebările detaliate în ceea ce privește poziția noastră cu privire la activitatea reprezentantului uh, special pentru drepturile omului în Eritrea, vă putem asigura de faptul că de fiecare dată când avem ocazia în temeiul uh, articolului 8 uh, întreținem un dialog cu guvernul din Eritrea, lucru pe care îl facem puțin dată pe an uh, și în discuțiile noastre cu reprezentanții guvernului insistăm mereu, insistăm mereu să vă dea acces, să puteți vedea situația de la fața locului. De asemenea, um, îi îndemnăm să acorde acces Comisiei de anchetă, să poată să își desfășoare expertiză și de asemenea să acorde acces grupului de monitorizare pentru Somalia și Eritrea. Așadar, noi tot insistăm, aceasta este poziția noastră de, de principiu, că Eritrea trebuie să coopereze cu Națiunile Unite. Apoi, în ceea ce privește acele mici etape de progres, acele mici progrese din Eritrea în ceea ce privește drepturile omului, aș spune un lucru și anume, în decembrie anul trecut, președintele Eritreei a anunțat că va limita durata serviciului militar la 18 ani pentru recruții noi, adică să nu mai fie pe o perioadă nedelimitată. Îmi dau seama că implementarea se face greu, uh, foarte lent și în acest sens noi am uh, cerut uh, guvernului să facă acest anunț public, lucru care nu cred că s-a întâmplat până acum. Trebuie să monitorizăm îndeaproape modul în care se pune în aplicare această măsură pentru că este vorba de faptul că acest serviciu militar interminabil este utilizat pentru a obține forță de muncă uh, ieftină. E o problemă foarte mare pentru noi. Trebuie să vedem acum, într-adevăr, dacă guvernul va pune în aplicare această măsură așa cum anunța că va face. Apoi, o altă chestiune este aceea că guvernul a eliberat în ianuarie șapte jurnaliști, erau deținuți încă din 2009. Nu e așa un progres enorm, dar e ceva. Uh, și în plus, guvernul lucrează la un fel de plan de punere în aplicare pentru cele 90 de recomandări pe care le-au acceptat uh, din cadrul uh, revizuirii periodice universale a Națiunilor Unite. Nu sunt cele mai importante recomandări, sunt doar cele care se referă la uh, cele pe care le-au acceptat, cele care se referă la copii, la femei, la persoanele cu disabilități. Cele mai importante n-au fost acceptate, cum ar fi cele privind uh, prizonierii deținuții politici, condițiile de detenție ale acest, a, acestora. V-am spus că suntem foarte îngrijorați uh, de această situație, suntem preocupați de situația generală a drepturilor omului, deși se întrevăd câțiva pași înainte. Cât despre Uh, limitarea duratei uh, serviciului militar, e bine, această măsură este foarte importantă, important să fie aplicată pentru că reprezintă un factor extrem de important care determină pe oameni să emigreze din Eritrea. Um, mai este, desigur, și problema mm, lipsei de perspective economice pentru tineri și pentru populație în general. Noi considerăm că ceea ce facem noi prin acordul de la Cotonou, prin ajutor pentru dezvoltare, este să sprijinim populația eritreană. Nu e vorba de bani care ajung la bugetul Eritreei, ci sunt fonduri care se folosesc pentru punerea în aplicare de proiecte, în special proiecte care vizează sectorul agricol, siguranța alimentară. E vorba așadar de sprijin direct către populație. Poate colega mea de la DEFCO vă poate spune um, mai multe despre dezvoltare și cooperare și despre modul în care acest instrument permite sprijinirea oamenilor, nu a guvernului. Așadar, noi considerăm că ne trebuie acordul de la Cotonou pentru continuarea dialogului politic este important să existe un astfel de dialog cu Eritrea și pentru că ne preocupă dinamica regională. Eritrea are o linie de coastă de 1200 de kilometri la Marea Roșie și regiunea este foarte uh, volatilă. Mai sunt problemele din Yemen, de exemplu apoi conflictul nesoluționat uh, conflictul de frontieră dintre eritreea și etiopia apoi problemele din sudanul de sud trebuie așadar să mm, se stabilizeze regiunea și de aceea avem această cooperare pentru dezvoltare cu Eritrea și de aceea vrem să și continuăm dialogul cu Eritrea. La sfârșitul ianuarie, reprezentantul special pentru Cornul Africii Domnul uh, Alexander Rondos a vizitat Eritrea, a avut o reuniune de două ore cu președintele în care au discutat chestiuni regionale, dar și um, câteva chestiuni interne ale Eritrei. Considerăm în continuare așadar că e important să continuăm dialogul și um, în cadrul ajutorului pentru dezvoltare vrem să tratăm și problema chestiunii problema guvernanței economice vrem să împingem guvernul să facă reforme. Guvernul a anunțat că dorește să aibă o politică de atragere de investiții străine, însă, așa cum se prezintă legislația în prezent, nu se poate. E foarte greu să deschizi o companie, o afacere în Eritrea și marea parte a sectoarelor sunt uh, gestionate de stat sau de partidul aflat la putere. Um, e foarte greu mm, să deschidă o afacere femeile și așa mai departe. De asemenea, noi sperăm că dialogul nostru în ceea ce privește guvernanța economică ne va permite să um, obținem din partea guvernului o schimbare a legislației. Și, în sfârșit, în ceea ce privește migrația, Considerăm că factorii care îi determină pe oameni să emigreze din Eritrea reprezintă un amestec de două elemente. Pe de-o parte, lipsa unui spațiu politic și situația economică deosebit de proastă. Cât despre procesul de la Khartoum, Eritrea nu a fost așa de interesată de acest proces pentru că a început să vadă că um, exodul um, a reprezentat o problemă și a, început cumva să devină, inter, să devină interesată, a participat activ la redactarea declarației ministeriale uh, cu privire la inițiativa privind procesul de la Khartoum. A fost o declarație cuprinzătoare foarte bună, adoptată la sfârșitul lunii noiembrie, care declarație uh, înființa un comitet de pilotaj. Eritrea este membru uh, pentru că, de, de altfel, Eritrea este o țară de origine în migrație. Mai sunt și alte state, cum ar fi Sudanul, Sudanul de Sud, Tunisia și, de asemenea, în, pe partea europeană, în Comisia Europeană, de asemenea, mai este implicată Uniunea Africană. E bine, comitetul acesta se va însărcina de stabilirea unei metodologii de lucru, de definirea uh, proiectelor prioritare și a politicilor prioritare, a priorităților politice, de altfel. Uh, Um, e vorba de intenția de a garanta drepturile migranților, de măsuri în acest sens. cu un accent specific pe migranți, femei, pe copii. Prima reuniune a acestei comisii urmează să aibă loc la sfârșitul lunii aprilie. Și Egiptul este membru activ al acestei comisii. Și um, deja um, am început să mobilizăm fonduri pentru acest program și uh, vă putem ține la curent cu privire la progrese, la etapele care se vor lua în lunile următoare și aș dori la sfârșit să spun câteva cuvinte cu privire la acea întrebare referitoare la Eritrea care ar sprijini uh, grupările teroriste din Somalia. E bine, a fost uh, um, în ultimul raport al uh, grupului de monitorizare privind Eritrea și Somalia s-a spus tocmai că um, guvernul nu mai sprijină aceste grupări teroriste din Somalia sau cel puțin raportul spune că nu există dovezi în acest sens. Știm că părerile sunt împărțite, Etiopia e de altă părere, dar noi ne bazăm pe raportul grupului de monitorizare, cel puțin acest lucru um, a fost uh, constatat anul trecut și anul acesta se va redacta un raport de către grupul de monitorizare. Vom vedea ce spune acesta. Bineînțeles că Etiopia a pus sub semnul întrebării, a contestat acest raport, vom vedea ce se va întâmpla cu următorul. Poate am putea să primim mm, un sprijin și din partea serviciului de informații etiopiene. Oricum, anul trecut uh, ce ni s-a spus a fost că e foarte greu de dovedit uh, acest, uh, acest sprijin și că se consideră că nu mai stau așa lucrurile, că nu mai acordă Eritrea ajutor grupărilor teroriste. Mulțumesc! Doamna președinte, mulțumesc. Cred că dumneavoastră ați spus că o să intervine și DG DEFCO. De asemenea, cred că răspunsurile dumneavoastră la rândul lor au stârnit uh, niște reacții din partea invitaților noștri. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. În ceea ce privește colaborarea, acum uh, suntem așadar la un pachet de 120 de milioane de euro care a fost redus la 52 de milioane de euro. La un al cincelea Fed, în legătură cu această sumă, din aceasta 40 de milioane sunt, sau 48 de milioane sunt destinate agriculturii pentru sistemele de irigare și pentru ca să ajungem la o recoltă mai bună cu un obiectiv foarte clar de securitate alimentară. Credem că este o problemă de securitate alimentară în Eritrea, chiar dacă nu am fost în măsură până acum să rezolvăm problema, pentru că nu putem să vizităm liber Eritrea și n-am putut să evaluăm de aceea gradul uh, de uh, ridicare în fine, nivelul la care se ridică problema. Acest program se pune în aplicare foarte lent, sunt 40 de milioane 40 de milioane au fost așadar folosite până acum. A existat o suspendare a cooperării în 2011 de către guvernul din Eritrea, iar acum suntem confruntați cu o lipsă de capacități din partea guvernului din Eritrea, care uh, este datorată structurii administrative din această țară și o lipsă de capacități uh, pentru că uh, ei sunt uh, clar confruntați cu un brain drain în momentul de față, foarte multe persoane care pleacă din țară și există și foarte multe persoane care uh, sunt așadar diplomații eritrei. Deci această problemă de cooperare um, uh, include și o cooperare în domeniul justiției locale în încercarea de cooperare pentru susținerea justiției, cu încercarea de a pune în aplicare mai multe programe în domeniul acesta și uh, de a nu susține programe care sunt contrarii uh, obiectivelor de drepturile omului. Încercăm de asemenea și să nu se mai uh, susțină folosirea forțelor de muncă de lucru forțate um, și mânii de lucru forțate, însă e foarte dificil de văzut. Există totuși o mic progres în punerea în aplicare a unor proiecte în domeniul drepturilor omului pentru susținerea unor inițiative existente. Bineînțeles că nu e vorba de o susținere comparabilă cu cea din altă țară, dar uh, posibilitatea de a susține câteva asociații, asociații de femei, asociații sportive și asociații de handicapați. Toate aceste Uh, posibilități, asociații guvernamentale, asociații locale. Deci nu este un pas foarte mare, dar totuși este un pas înainte pentru a încerca să susținem uh, și uh, aceste aspecte. Un alt punct pe care vreau să-l subliniez atunci când vorbim despre cooperare se referă la necesitatea pentru Eritrea de a deschide Um, granițele pentru ca să intre misiunea Națiunilor Unite, pentru ca să vadă cu adevărat dacă nu au prizonieri politici, așa cum afirmă ei. Trebuie așadar să încerce să colaboreze de asemenea și cu vecinii Eritreei pentru a avea o mai bună integrare regională a acestei țări, în ideea că dacă Eritrea iese din izolarea sa politică cu o motivare, o motivare economică aferentă, aceasta ar uh, duce la o evaluare și o evoluare a situației din acea țară. Noi lucrăm foarte strâns cu SAE-ul pentru a folosi acest dialog uh, pe tema cooperării și pentru a încerca să avem un impact mai bun asupra situației politice și a drepturilor omului din această țară. Clar că progresele sunt foarte limitate dar dacă nu avem nici această cooperare, trebuie să ne gândim că nu o să mai avem acces deloc la Eritrea și acesta este totuși o cale de a putea să intrăm în uh, țara aceasta și de a avea un minim dialog. Mulțumesc! Mai avem ceva timp, dar aș vrea să vă formulați foarte pe scurt comentariile, vă rog. Mulțumesc foarte mult! Foarte pe scurt, vreau să vă spun că serviciul obligatoriu a fost redus la 18 luni pe hârtie, însă aș vrea să știu în realitate cum se va întâmpla acest lucru. Întrebarea este dacă va trebui să așteptăm 18 luni pentru ca să știm dacă uh, ultimii recruți vor fi uh, eliberați, care sunt așadar uh, pașii concreți pe care trebuie să-i facem. Acestea sunt uh, aspectele cele mai imediate pe care să le rezolvăm. Dacă ne uităm la ultimul raport, serviciul național este de asemenea considerat muncă forțată. Deci sunt foarte hotărâtă pe această temă și aș vrea de asemenea să văd pași concreți care să se întâmple uh, în curând pentru, severa, pentru diferiții jurnaliști care au fost eliberați. Sunt foarte bucuroasă pentru ei, dar întrebarea este cât mai rămân însă în închisoare. Aceasta este în continuare întrebarea mea. Am destul de multe puncte despre care vroiam să vorbesc, dar uh, o altă chestiune importantă este cea uh, legată de comunități, de comunitățile locale, pentru că justiția uh, și uh, tribunalele locale trebuie să fie și ele îmbunătățite, pentru că justiția trebuie să fie apropiată de cetățeni. Care este baza pe care funcționează aceste tribunale? Cum ne putem asigura că vor avea loc procese corecte? Pe scurt, mai există ceva pe care nu l-am discutat și care cred eu este foarte important în dezbaterea despre tinerii care pleacă. Cred că este o există o nevoie foarte clară de a trata problema educației secundare și de a face serviciul militar înainte de a intra în uh, aceste servicii. Uh, cred că tinerii, când au 17-18 ani, când uh, au nevoie să intre în clasa 11 sau a 12-a, ce se întâmplă este că au nevoie de trei luni de o formare militară în uh, taberele de formare înainte să-și dea examenele finale, care sunt examenele finale la nivelul școlii secundare, ceea ce este absolut uh, catastrofal. Vă dați seama că de aceea există foarte multe persoane care nu reușesc, care nu ajung chiar la un anumit nivel de formare uh, pentru că foarte mulți uh, la acest nivel trebuie să treacă prin serviciul militar chiar atunci. Și cei care nu fac acest lucru uh, continuă pe cariera militară. Deci dreptul uh, la educație este extrem de important și în legătură cu formarea militară. Cred că este vorba de un aspect foarte important a încheia, aș vrea să mai adaug un lucru. Și anume că poporul din Eritrea trebuie să se simtă în siguranță în țara lor, fără să le fie frică pentru ei, pentru membrii familiei lor și fără să se teamă că aceștia vor fi arestați fără proces, de exemplu. E nevoie de o construire a încrederii, o construire din nou a încrederii de către uh, cetățeni, pentru că guvernul nu a reușit să realizeze acest lucru. Este foarte important acest lucru. Apoi uh, și comunitatea internațională poate să joace un rol important pentru a garanta acesta. Însă, cred că aici uh, este cheia problemelor și vreau să închei cu aceasta. Mulțumesc foarte mult, vă rog. Mulțumesc. Un comentariu scurt în legătură cu serviciul militar. Am uh, citit o declarație fosta a guvernului care spunea că dorește să mențină prevederile legale legate cu serviciul militar. E vorba de un membru care, al Parlamentului uh, a, s-a întâlnit cu un uh, oficial al guvernului eritrean, un membru al unui parlament UE, și putem să considerăm că aceasta este o afirmație clară? De ce se mai așteaptă 18 luni pentru demobilizare? Aceasta e întrebarea pe care trebuie să o punem. De ce nu s-a întâmplat nimic? Atunci când vorbim despre reangajare, uh, e foarte important. Putem folosi metoda morcovului și a bățului, însă, deci metoda cu zăhărelul, dar cred că guvernul are un plan foarte clar și serviciul militar este folosit ca pretext, pentru că, de fapt, aici este problema uh, graniței uh, înghețate cu Etiopia. Aici este o problemă pe care um, trebuie să o trateze cei care se ocupă de er-, Eritrea, pentru că există granițe care au fost puse de, care au fost convenite de către mai multe părți și care, de fapt, uh, nu fac decât să întărească conflictele înghețate care există acum. În legătură cu sancțiunile, după părerea mea, sancțiunile nu funcționează. Și toate studiile arată că aceste sancțiuni sunt contraproductive, oricum. Și dacă e vorba de acces la arme, dacă ai bani, poți să intri, să ai acces la arme pe piața la negru. Știe toată lumea acest lucru. Deci cred că ar trebui să avem câteva, câțiva morcovi, ca să spun așa, pentru ca să putem să îmbunătățim situația. Dacă facem acest lucru, dacă demilitarizăm educația, dacă permitem o educație cum trebuie pentru tineri și nu o, um, piedicarea acestora, e mai bine, bineînțeles. Eu, multă lume spune că Eritrea este Corea de Nord a Africii. Nu sunt de acord. Corea de Nord e mult mai bună, pentru că acolo se produc uh, oameni de știință în domeniul nuclear. Deci aici s-au închis toate universitățile științifice și au fost înlocuite de mm, instituții substandard care nu sunt deloc uh, asimilate unor unor facultăți în ceea ce privește programa și în ceea ce privește conținutul academic. Cred că putem folosi metoda zăhărelului și a biciului, însă trebuie să nu uităm să vorbim despre aceste aspecte care sunt de mare importanță și pentru UE și care uh, sunt parte din agenda politică a Uniunii Europene. Mulțumesc foarte mult! Am avut uh, un uh, schimb de opinii foarte interesant și dumneavoastră spuneți că și comisia noastră trebuie să continue să se ocupe de acest subiect, poate la biroul extins. Trebuie să vedem când vom avea următoarea reuniune pe tema Cotonou, probabil în câteva luni, și poate că acela ar fi momentul să mai încercăm o rezoluție. Am discutat despre acest lucru, ultima rezoluție a fost în 2011 și poate că am putea să încercăm să mai construim uh, pe dezbaterea pe care am purtat-o deja. Bun. Mulțumesc foarte mult pentru că ați venit la noi. Cred că înțelegeți, uh, cred că am înțeles că domnul uh, reprezentant uh, special al ONU este cu noi, așadar domnul Michel Forst, așa că vă mulțumim foarte mult. We had a very, we had a very good uh, attendance. So, let us continue with an exchange of views with... Haideți să continuăm. Suntem acum la punctul de pe ordinea de zi în care avem un schimb de opinii cu domnul Michel Forst, raportor special al ONU pentru apărătorii drepturilor omului. La mine văd că funcționează microfonul. Sper că e în regulă, spune doamna președinte. Bun. Avem mare noroc să-l avem printre noi pe domnul Michel Forst, raportor special al ONU pentru apărătorii drepturilor omului, pentru a avea un schimb de opinii cu dumnealui. Situația și condițiile de lucru pentru apărătorii drepturilor omului sunt foarte des un punct de pe agenda noastră și m-am referit chiar la început la raportul nostru anual pe care l-am uh, adoptat anul trecut, uh, al săptămâna trecută la Strasbourg, în care una din uh, recomandări pentru noi în Uniunea Europeană a fost că și uh, liniile directoare pentru apărătorii drepturilor omului să fie unele care să fie puse în aplicare, să fie luate în serios. Ne-am gândit și uh, că am recomandat această rezoluție în rezoluție să re, uh, se creeze un grup de lucru în Parlamentul European pentru ca să fim informați și să fim uh, întotdeauna în cooperare foarte strânsă cu societatea civilă și pentru apărătorii drepturilor omului în general, doar pentru ca să știți exact ce cerințe am impus. Din partea colegilor noștri uh, de, la, de pe partea societății civile, cred că ar fi foarte util astăzi să aveți de asemenea un schimb direct cu domnul uh, Michel Forst și dacă timpul ne permite, ceea ce pare să fie cazul, am putea să vă dăm și dumneavoastră cuvântul și să vă invităm să începeți un dialog cu domnul Michel Forst. Domnul uh, Forst a intrat în această funcție anul trecut. Am avut o reuniune cu predecesorul dumneavoastră, doamna Margaret Secargai, pentru un schimb de opinii. Cred că acesta este un uh, punct deja tradițional la noi în comisie. Vă mulțumim că ați venit. Cred că Discuția de astăzi va fi o ocazie foarte importantă pentru ca să înțelegem mai multe despre prioritățile dumneavoastră în mandat, dar și pentru a ne gândi mai bine la strategiile și politicile Uniunii Europene cu privire la apărătorii drepturilor omului. Înțeleg că dumneavoastră aveți uh, un, uh, o schimb de opinii cu grupul de lucru al Consiliului pe drepturile omului COHOM. Noi am avut de asemenea întâlniri cu COHOM pentru a discuta despre politicile comune și Cred că putem să continuăm uh, așa cum am început deja cu prezentări și după aceea să ne angajăm într-o dezbatere. Avem uh, și reprezentanții Comisiei, Richard de Ghisi și Patrice Lenormand, care sunt aici de la Comisie. Și avem din partea SAE pe domnul Gareth O'Brien, dacă mă uit în uh, direcția potrivită, și, bineînțeles, avem și deputați. Domnule Forst, vă dau cuvântul și spuneați că veți vorbi franceză. Vă dau cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, voi vorbi uh, franceză pentru că am indicații și din partea guvernului meu de a vă folosi uh, franceza în conferințele internaționale pentru ca să ne asigurăm că franceza rămâne o limbă cheie în ONU. Stimată doamnă președinte, stimați, uh, stimate doamne, stimați uh, domn ambasador, parlamentar, sunt foarte bucuros să pot lua cuvântul în fața dumneavoastră pentru a vă prezenta în câteva minute conținutul primelor uh, cercetări, primele mele activități în legătură cu acest mandat și pentru a încerca să ne lansăm într-o dezbatere cu Parlamentul European. Cred că voi avea nevoie de Parlamentul European, așa cum am nevoie, bineînțeles, și de Parlamentele Naționale. Și dacă îmi permiteți, în intervenția pe care voi uh, o voi susține, voi face câteva recomandări în legătură cu cum va putea Parlamentul să susține mai bine acest rol. Datorită susținerii din partea Uniunii Europene și din partea DEFCO, pentru care aș vrea să-i mulțumesc lui Patrice Le Normand. Am uh, lansat acum câteva luni o serie de consultări regionale. Atunci când mi-am uh, ocupat pentru prima dată funcția iunie anul trecut, organizațiile internaționale m-au rugat să ascult uh, cu atenție apărătorii drepturilor omului în general pe teren. Am avut un buget care să-mi permită șapte consultări regionale cu apărătorii drepturilor omului din regiunea Golfului, din Europa de Nord, din Europa de Vest, din Asia Centrală, din America Latină și mai rămân și două consultări în Africa, în Africa de Est și Africa de Vest, pe care trebuie să le uh, derulez și mi s-a părut foarte important, bineînțeles, să am și o discuție cu apărătorii drepturilor omului din Israel, Canada și Statele Unite, uh, care sunt un triunghi important în uh, ONU pentru că în țările noastre occidentale, chiar și în Canada, există probleme destul de mari pentru apărătorii drepturilor omului cu legile care incriminează anumiți apărători în anumite țări. Acest Consiliu are ca obiectiv uh, analizarea unor uh, tendințe naționale și tendințe regionale, evaluarea amenințărilor față de anumite grupuri specifice, dar și evaluarea unor uh, măsuri care au fost eh, dezvoltate la nivel regional și la nivel național și care permită o mai bună protecție a apărătorilor. Prin aceste consultări regionale cer, încerc să găsim măsuri de protecție mai bune pe care vreau după aceea să le dezvolt în următorii ani. Toate acestea vor fi parte din raportul pe care îl voi prezenta eu în octombrie în fața Adunării generală ONU și care îmi va permite să spun uh, după ce am revenit de pe teren uh, și după ce i-am ascultat pe apărătorii uh, drepturilor omului, care sunt recomandările pe care acestea, aceștia le fac și care sunt posibilitățile statelor membre de a acționa în momentul de față, care sunt uh, bazele juridice de care se bucură în momentul de față apărătorii drepturilor omului, pentru că nu de multe ori Reacția statelor nu este la înălțimea așteptărilor acestora. Voi vorbi și despre mai multe consultări regionale, pentru că m-am întâlnit cu peste 350 de apărători ai drepturilor omului în peste 70 de țări, femei și bărbați foarte curajoși, foarte hotărâți, care mi-au uh, povestit toate amenințările cărora trebuie să le facă față, toate fricile și speranțele lor și așteptările față de acest mandat, față de mine până la urmă și față de dumneavoastră care reprezentați comunitatea internațională. Toți acești apărători cu care m-am întâlnit în consultările regionale și care îmi scriu în fiecare zi, îmi povestesc deja de mai multe ori pe zi chiar uh, felul în care sunt intimidați, felul în care sunt ținta unor anchete sau sunt hărțuiți, sunt uh, și urmăriți cu ajutorul unor legi naționale, sunt obiectul unor campanii de defăimare și libertățile lor publice, inclusiv dreptul de exprimare și de adunare, este de multe ori încălcat de către anumite state însă aceasta nu îi împiedică să-și continue misiunea foarte curajoasă, o misiune de protecție a libertăților fundamentale și a drepturilor omului, în timp ce pentru foarte mulți dintre ei uh, arestul, tortura și închisoarea sunt parte din viața de zi cu zi, câteodată sunt asasinați cu cinism. Aceste încălcări, bineînțeles că sunt diferite în funcție de țări, în funcție de credeți că toate acestea au același scop și anume discreditarea și reducerea la tăcere a acestor apărători uh, ai drepturilor omului. Doamnă președinte, vreau să vă atrag atenția asupra unor puncte care, după părerea mea, merită atenția noastră. După cum spuneam, voi avea nevoie în lunile următoare de dumneavoastră și în anii următori de altfel de susținerea dumneavoastră și cu siguranță voi avea nevoie și de susținerea parlamentelor naționale și de parlamentele regionale. Încă de la primele reuniuni pe care le-am organizat cu apărătorii drepturilor omului în iunie anul trecut la Geneva, mi s-a părut evident că mandatul meu trebuie să rămână concentrat asupra protecția uh, apărătorilor, care sunt cei mai uh, în poziție de risc, cei mai expuși. Sunt uh, de obicei cei care încearcă să promoveze drepturile femeilor, care încearcă să protejeze drepturile economice, socioculturale și care încearcă să protejeze drepturile minorităților, drepturile militanților care luptă în domeniul LGBTI și uh, a identității de gen, a celor care trăiesc în regiuni izolate, care sunt uh, deci și cele mai expuse, cele mai periculoase și militanții ecologiști care luptă pentru drepturile omului și în același timp și uh, pentru apărarea așa numiților whistleblower care oferă informații. De multe ori aceste urmăriri uh, sunt acompaniate de o represiune față de aceștia în momentul în care doresc să organizeze o reuniune pașnică sau doresc să-și exprime liber opinia. Vreau să încerc uh, prin mandatul meu să dezvolt din ce în ce mai mult o colaborare cu raportorii speciali cu privire la libertatea de exprimare și de asociere, pentru că eu chiar cred în sinergia între mandatele tematice și mai degrabă decât să acționăm singuri, eu cred că este mult mai bine să ne reunim și să încercăm să transmitem mesaje colective statelor membre, să încercăm să reamintim dreptul internațional și să necesitatea de a proteja aceste apărători ai drepturilor omului. Este foarte important să colaborez cu colegii mei raportori speciale ai organizațiilor regionale din partea Comisiei Interamericane a Drepturilor Omului, dar și Comisia Africană pentru Drepturile Omului și ale Popoarelor. Acum câteva săptămâni ne-am întâlnit la Paris în reuniunea Intermecanism, așa numită, în care am, a fost invitat și Nils Musli, care este comisarul pentru drepturile omului la uh, pentru Europa și domnul Stavros Lambrinidis pentru a încerca să depunem împreună acțiuni comune și pentru a încerca să verificăm dacă subiectele sensibile sau temele foarte îngrijorătoare pentru acești activiști n-ar putea să se bucure de o acțiune comună mai bună. Mă gândesc aici la ideea de a lansa, de exemplu, acțiuni comune în domeniul luptei împotriva impunității, care este una din flagelurile cele mai importante și represalile împotriva activiștilor despre care voi mai vorbi puțin mai târziu. Aș dori de asemenea împreună cu ei și cu alte părți implicate să mai uh, explorez și posibilitatea unor noi acțiuni și să îmbunătățesc punerea în aplicare a Declarației Națiunilor Unite cu privire la apărătorii drepturilor omului, dar și pentru îmbunătățirea liniilor directoare ale UE cu privire la activiștii în drepturile omului. Liniile directoare ale OSCE și a mai multor țări sunt de asemenea de subliniat, pentru că foarte multe țări au din ce în ce mai multe linii directoare cu privire la protecția activiștilor în drepturile omului. Domnilor și domnilor, sunt un apărător convins a cooperării permanente și a dialogului, constructiv cu guvernele și cu statele membre. Acest mandat nu este niciun caz doar un mandat, un mandat de denunțare, nu este un mandat numai pentru a denunța încălcările, ci și pentru a lansa comunicări, dar și pentru a propune o cooperare concretă, o cooperare sporită cu statele care susțin aceste idei și acesta este motivul pentru care doresc să lansez o serie de inițiative în curând în acest domeniu. Mai întâi trebuie să vă spun că, și aceasta este o chestiune pe care parlamentele ar putea să o preia în mandatul lor, sunt foarte îngrijorat de rata foarte slabă de punere în aplicare a recomandărilor mecanismelor drepturilor omului de către ONU, din partea ONU, dar și punerea slabă în aplicarea instrumentelor care au fost lansate de către ONU pentru protejarea activiștilor la nivel internațional. Vreau să vorbim uh, mai încolo de linie directoare ale Uniunii Europene, despre care aș vrea să vorbesc și la COHOM și în această după-amiază la o reuniune la DEFCO. Doamnelor și domnilor, fără susținerea și angajamentul dumneavoastră nu vom putea să creăm uh, și să punem în aplicare strategii și mecanisme pentru protecția mai bună a activiștilor în domeniul drepturilor omului și permiteți-mi, vă rog, să vă spun că voi face toate eforturile posibile pentru a convinge guvernele dumneavoastră să urmeze exemplele cele mai bune care au fost inițiate deja de unii dintre dumneavoastră în Uniunea Europeană, mai ales în ceea ce privește elaborarea de măsuri legislative naționale și măsuri de reglementare națională care să-mi permită mai bine, să protejez mai bine apărătorii. Pentru a putea asigura uh, apoi uh, preluarea de către cei doi uh, succesori ai mei pe care i-ați primit la Parlamentul European, am intenția de asemenea de a lansa o serie de vizite scurte în țările care au fost obiectul unei vizite deja pentru a verifica punerea în aplicare a recomandărilor care au fost făcute la prima vizită și pentru a invita guvernele și instituțiile naționale, dar și organizațiile naționale să urmeze recomandările care se regăsesc în recomandările predecesorilor mei. Voi uh, folosi aceste ocazii și pentru a face vizite scurte, după cum ziceam, în țările respective și vreau să răspund la mai multe invitații care au fost adresate către mine de mai multe țări. Voi avea și ocazia, voi folosi acea ocazie pentru a mă întâlni uh, cu diversi universitari și pentru a putea să particip la anumite paneluri de discuții la care am fost invitat. Aș vrea să fac acest lucru respectând uh, codul de conduită al unui mandat pe care, ca cel care este al meu, care trece prin misiunea permanentă de la Geneva și solicitând de fiecare dată atunci când mă deplasez în aceste țări și întâlniri întâlniri la nivel politic. Raportul meu care v-a fost comunicat uh, conține toate comunicările care au fost uh, trimise și toate răspunsurile care au fost primite din partea statelor membre a fost uh, modificat uh, în mod substanțial pentru a putea să fie transformat într-unul mai uh, accesibil și pentru a urma dosarele individuale și pentru a putea urmări situația din diferite țări. Așadar, aveți în raport și intrări pe regiune, pe țări și o analiză a tendințelor regionale și o analiză a tendințelor în general pe țări. Comunicările permit uh, să urmărim gradul de cooperare al statelor membre cu mecanismele existente din partea ONU. În cadrul uh, anului trecut um, am transmis uh, la, la 84 state cu 211 comunități, din care 119 erau femei. Am avut întâlnire așadar cu aceștia și am avut un contact cu ei cu o uh, rată de răspuns de 55% atunci când ne-am cerut un răspuns, ceea ce este o creștere față de anul trecut. Ceea ce mă preocupă în aceste comunicări de care vă vorbeam, 28 dintre ele se refereau la proiecte legislative, doamnă președinte, care au fost dezvoltate la nivel național și care, din perspectiva mea, ar putea să aibă un impact negativ uh, pe climatul în care acționează acționează activiștii. Aceste comunicări, după cum spuneam, au fost făcute în cooperare foarte strânsă cu cei doi colegi raportari speciali mai Nakai, raportorul special cu privire la libertatea de, de asociere și de reuniune, de adunare și această activitate este o activitate pe care Parlamentul European ar putea să o urmăresc mai îndeaproape pentru a vedea în ce măsură parlamentele naționale elaborează legislații naționale care handicapează în mod clar activitatea activiștilor în domeniul drepturilor omului. Un alt subiect destul de îngrijorător este cel uh, cu privire la cele 32 de comunicări pe care le-am făcut în domeniul represalilor împotriva unor persoane care colaborează cu ONU sau cu organizații regionale. Aceste comunicări uh, se refereau la apărătorii care erau victimele unor campanii de denigrare, interdicții de voiaj, hărțuire, intimidări, denigrări, refuzul unor uh, Uh, îngrijiri medicale, detenții arbitrare și um, amenințări directe, atacuri fizice, dar câteodată și moartea. Aceste 32 de comunicări au fost adresate în două, la 22 de țări pe care vreau să le listez pentru că poate pentru dumneavoastră este o listă prioritară în, în, a țărilor unde trebuie să acționăm. Arabia Saudită, Bahrainul, China, Cuba, Cipru, Egiptul, Emiratele Arabe Unite, Federația Rusă, Honduras, India, Iranul, Malaysia, Maldive, Mexicul, Myanmarul, Omanul, Pakistanul, Sri Lanka, Republica Arabă Siria, Tajikistanul, Thailanda și Vietnamul. Am uh, expus această listă public în fața adunării generale a ONU și în fața Consiliului Drepturilor Omului și vă recitez și dumneavoastră și spun foarte ferm și foarte clar, aceste acte sunt absolut de netolerat, sunt inacceptabile și sunt absolut uh, îngrijorat, sunt foarte inchiet în legătură cu numărul uh, în creștere al actelor de intimidare și de represalii împotriva activiștilor în domeniul drepturilor omului în cooperarea uh, cu mecanismele ONU sau cu mecanismele regionale. Într-adevăr, există mărturii în aceste campanii de denigrare, de amenințare directă, de atacuri fizice sau asasinate și, doamnă președinte, pentru mine este de-a dreptul șocant acest lucru și cu atât mai impresionant cu cât uh, e vorba și de un stat membru al uh, Consiliului a, uh, um, pentru drepturile omului. Așa cum a spus-o și raportorul special, domnul Hairo Birofel, pentru aceste drepturi. Iată după trecerea lor prin uh, Vietnam, acești martori au fost, au fost deținuți imediat um, și uh, a fost împiedicat accesul la ei. Aceasta a dus la un adevărat incident la ultima întâlnire a Consiliului pentru Drepturile Omului. E păcat că acest lucru s-a întâmplat chiar la ultima întâlnire a Consiliului pentru Drepturile Omului și uh, statele nu pot să-i urmărească pe cei care sunt autorii acestor atacuri și amenințări și care ar trebui să fie responsabili. De aceea v-aș ruga să transmiteți un mesaj foarte clar către guvernele dumneavoastră, către statele dumneavoastră, pentru a nu tolera astfel de acte împotriva activiștilor la Consiliul pentru Drepturile Omului. Doamnelor și domnilor, comunitatea internațională depinde de o adevărată cooperare eficientă cu societatea civilă pentru o bună funcționare. Dacă nu există o astfel de cooperare, atunci munca organizației noastre a ONU își pierde legitimitatea. De aceea este absolut urgent să punem capăt tuturor atacurilor, intimidărilor sau reprimărilor realizate de diverse state. În încheiere, doamna președinte, aș vrea să invit pe eurodeputați să susțină cu tărie rezoluția 24-24, care se află acum în fața adunării generale a ONU, o rezoluție care ne-ar permite să implementăm un mecanism în cadrul ONU pentru protecția activiștilor la nivel înalt un post care să se afle chiar lângă secretarul general al ONU și care să permită intervenția acestuia în mod imediat atunci când e nevoie. Mulțumesc! Uh, thank you. Mulțumesc foarte mult! Într-adevăr, o prezentare interesantă pentru a vedea ce faceți dumneavoastră și ce aveți de gând să faceți pe viitor. Aș vrea, vă rog, dragi colegi, să îmi spuneți cam cine și-ar dori să intervină ca să am o idee pentru a planifica. Da, cred că putem gestiona. Da. Am văzut că avem uh, doar problema NGO-urilor și mi se pare că e bine că am avut și raportorul special astăzi cu noi aici. putem avea și o succintă prezentare din partea doamnei Lucia Dichinsi și a domnului Lenormand. În primul rând, comisia. Cred că Domnul Lenormand reprezintă Comisia, așa că vă rog. Da, mulțumesc, domnul președinte, foarte pe scurt, în primul rând pentru a mulțumi raportorului și pentru a arăta că este vorba de un mandat foarte dificil și ambițios în același timp, cu resurse limitate și pentru că activiștii pentru drepturile omului sunt o prioritate a instrumentului nostru de democrație, vom susține în continuare pe domnul raportor. Mulțumesc! Și acum dau cuvântul colegului meu. Da. DAS susține rolul raportorului special pentru activiștii pentru drepturile omului și mulțumim pentru munca făcută în ultimul timp, inclusiv consultările realizate la nivel regional. Salutăm de asemenea faptul că Raportorul s-a centrat pe chestiuni esențiale pentru noi și dorim să cooperăm cu biroul raportorului special și în continuare. Din partea noastră, vreau să vă mai spun că suntem hotărâți să întețim eforturile pentru a susține activitățile luptătorilor pentru drepturile omului, așa cum s-a arătat și la concluziile Consiliului pentru drept, drepturile omului în luna iunie. Noi ne centrăm în special pe categoriile de persoane vulnerabile, persoane uh, marginalizate, în zone rurale, femei și așa mai departe și aceasta este o sarcină specială pentru raportorul special. E adevărat că s-a reușit deja foarte mult pentru implementarea acestui ghid. Delegațiile sunt mult mai active pentru a coopera cu acești activiști, pentru a prezenta cazurile lor în fața autorităților atunci când e necesar, pentru a da declarații dacă este nevoie. Avem și um, birouri speciale pentru drepturile omului în foarte multe țări dar, bineînțeles, mai rămân multe de făcut și sperăm să găsim noi mijloace pentru a îmbunătăți activitatea acestor persoane în lumea întreagă în special pentru o partajare a poverilor între statele membre, între ambasade și delegații și pentru a ajunge mai bine la comunitățile rurale și la categoriile sociale marginalizate. Vă mulțumesc! Thank you, Mr. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Lemanon vrea și eu să vă pun o întrebare. Se spunea că există o rată scăzută de implementare a prevederilor UE. Nu știu dacă v-ați gândit la acest lucru și ați analizat situația. Uh, da. Vă referiți la uh, implementarea scăzută a recomandărilor Domnule Frost, dacă v-am înțeles bine, e vorba de recomandările UE pentru a îmbunătăți situația activiștilor față de aceste țări, față de țările lor de origine. Da, dacă pot să intervin, într-adevăr, sunt două chestiuni diferite. În primul rând, implementarea recomandărilor care vin de la um, organizațiile UE și alte chestiuni care apar în cadrul consultărilor pe care le facem cu acești activiști în cadrul recomandărilor UE sau cele la nivel național pentru a vedea dacă acestea sunt într-adevăr implementate de delegațiile UE sau de statele membre. Este o chestiune pe care o putem dezbate și aș putea să vă informez în legătură cu rezultatul, rezultatele pe care le-am avut în urma întâlnirilor noastre cu acești activiști. Da, dorim să avem o astfel de discuție. Este un lucru pe care îl salutăm și suntem conștienți de faptul că există probleme. După cum spuneam, s-au făcut foarte multe pentru implementarea recomandărilor, însă mai rămân multe de făcut, așa că dorim să cooperăm cu dumneavoastră și să ascultăm criticile pe care le aveți de făcut. În ceea ce privește recomandările UE, noi insistăm în dialogul cu țările terțe de fiecare dată și uh, Um, discutăm de fiecare dată chestiunile legate de drepturile omului în cadrul negocierilor de tratate. Mulțumesc, domnul Panțeri a cerut să ia cuvântul. Nu știu dacă mai sunt și alți colegi. Domnul Panțeri, vă rog. Președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să îi atrag atenția domnului Frost asupra mai multor puncte. Consider și eu că este centrală tema apărătorilor drepturilor omului. Printre altele, aceasta era o parte importantă din raportul cu privire la drepturile umane omului în lume pe care am adoptat uh, săptămâna trecută în Parlamentul European, raportul anual. Consider că o bună parte a punerii în aplicare a drepturilor omului pleacă sau trece prin faptul că noi putem să îi protejăm și să îi, ajut, să ajutăm pe aceștia în toate țările. Aș vrea să vă cer câteva răspunsuri cu privire la câteva întrebări. În primul rând, cum se poate, după părerea dumneavoastră, să se pună în aplicare o activitate comună a îmbunătățirii politicilor pentru drepturile omului și apărătorii drepturilor omului și, în același timp, uh, să se construiască o acțiune care să facă ca majoritatea țărilor sau un mare număr de țări să reprimească aceste acțiuni care au fost în, in, inițiate și să le preia. Noi am identificat uh, că în delegațiile care sunt uh, prezente în afara Europei, din partea Uniunii Europene, am identificat așa numitele focal points, puncte focale, care pot să verifici, care, care pot să fie un indicator foarte important în ceea ce privește apărarea acestor activiști. Am introdus un mecanism nou prin care delegațiile parlamentare, când se duc în delegații în străinătate, pun această temă pe ordinea de zi și când se întâlnesc cu parlamentele altor țări. Cum se poate, după părerea dumneavoastră, să facem uh, ca toate aceste lucruri să fie puse în comun și să existe o activitate comună în uh, țările terțe și în final, uh, eu cred că este din ce în ce mai important și de aceea vreau să știu părerea dumneavoastră să ne concentrăm din ce în ce mai mult pe măsurile speciale pentru protecția femeilor care sunt uh, apărătoare ale drepturilor omului. Mai ales în acest context uh, e interesantă o promovare a unei prezențe suplimentare a femeilor în spațiul public în contextul uh, luptei împotriva ideologiei extremiste și la aceasta aș fi dori să îmi dați un răspuns, dacă se poate. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Panțeri, domnule Tokes, vă rog. Kedves uh, elnök asszony. Uh, mulțumesc, doamna președinte. Vă mulțumesc, domnule Forst, pentru prezentarea dumneavoastră. Am urmărit cu foarte mare atenție munca raportorului special pentru drepturile omului și la un moment dat m-am aflat și eu într-o situație asemănătoare, așa că știu ce am suferit eu și prin ce a trecut România în timpul comunismului. atunci când cineva dorea să protesteze împotriva dictaturii. Se vorbea de dărâmarea zidului tăcerii pentru că nimeni nu avea dreptul să vorbească. Și aceasta este una din chestiunile cele mai grave și importante în același timp. Domnul Forst spunea că acțiunea noastră de multe ori ar putea fi contraproductivă, pentru că dorim poate să protejăm anumite persoane și din cauza acțiunilor noastre de multe ori autoritățile uh, devin uh, au o acțiune și mai uh, dură împotriva acestor persoane. Deci cum îi putem proteja pentru ca aceștia să nu devină țapi spășitori, să nu sufere și mai mult și să nu fie până la urmă închiși? Cred că aceasta este una din întrebările cele mai relevante pe care ar trebui să le analizăm și care trebuie dezbătute și în cadrul misiunilor care se realizează la fața locului, misiuni în care se dorește o comunicare mai bună. De exemplu, în cadrul vizitei realizate în Vietnam, raportorul nu a putut să se întâlnească cu cine a vrut, nu a putut să organizeze reuniunile pe care le-a dorit și cred că este foarte bine să ajungi să ai niște relații personale cu activiștii pentru drepturile omului. Ar trebui poate să vedem care sunt locurile în care situația este în mod special gravă, să mergem până acolo și să-i ajutăm pe cei care se află în aceste state. Dziękuję pani przewodnicząca. Domnul Jerp. Mulțumesc, doamna președintă. Aș vrea în primul rând să vă mulțumesc pentru această prezentare, domnule Forst, o prezentare care reflectă experiența dumneavoastră bogată în domeniul protecției activiștilor pentru drepturile omului și ține cont și de activitatea dumneavoastră prealabilă la ONU. Aici, la Parlamentul European, ne interesează foarte mult um, aceste aspecte și avem și un premiu în domeniu, premiul Saharov, care este uh, legat de libertatea de exprimare, libertatea de conștiință și, prin urmare, de drepturile omului și procesul de democratizare. Iată, de ceva timp um, acordăm acest premiu și în urma experienței noastre ne-am dat seama că la început acordam acest premiu unei persoane care poate nu era atât de cunoscută, undeva într-un colț al lumii și aceasta avea consecințe importante. Aș vrea să vă întreb dacă există o astfel de idee pe care am putea o promova sub egida ONU și în domeniul activiștilor pentru drepturile omului. Nu știu dacă v-ați gândit la această posibilitate, dacă s-a vorbit despre o astfel de posibilitate, dacă există o rețea organizată între acești activiști sau nu. Ați vorbit și despre întâlnirile la nivel subregional. Ne așteaptă încă multe în acest sens și poate ne puteți informa și pe noi pentru a ști care este regiunea unde problemele sunt cele mai grave sau care este regiunea unde s-au făcut cele mai multe schimbări înspre bine, pentru că, bineînțeles, situația diferă foarte mult de la o regiune la alta. Știu foarte bine că există state cu regimuri totalitare sau quasi-totalitare și știm care este situația în aceste state. Încă un comentariu sau mai degrabă o întrebare pentru dumneavoastră. Noi acordăm foarte mare atenție relațiilor pe care le avem cu țările vecine, E vorba de Europa și deci mă refer aici în special la vecinătatea imediată a Europei. Care este părerea dumneavoastră în legătură cu situația activiștilor pentru drepturile omului după primăvara arabă și ce s-a întâmplat în țările din parteneriatul oriental? Și dacă mergem un pic mai departe, chiar și în Asia Centrală. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Mai doresc uh, și alți colegi să intervină, atunci uh, mă includ și eu pe această listă. Dumneavoastră spuneați că planificați o serie de vizite. Puteți să ne spuneți, uh, de exemplu, anul acesta, care sunt vizitele programate? Și vorbeați și despre consultări la nivel regional. Nu știu dacă există o tendință în uh, regiunea ASEAN Spuneați de asemenea că veți include și dezbaterea legată de whistleblowers și de statutul lor și aici la Parlamentul European și în statele membre nu este o dezbatere prea extinsă, pentru că există o diferențiere foarte clară între uh, cele două categorii, între whistleblowers și uh, activiștii pentru drepturile omului. În ceea ce privește perspectiva dumneavoastră globală, aș vrea să vă întreb dacă există bune practici la nivel global pe care să le putem implementa pentru a-i susține pe activiști. Și sper să aveți destul timp la dispoziție pentru a răspunde la toate aceste întrebări, multe la număr. Ah, de asemenea, vroiam să o invit și pe Uh, invitata noastră de astăzi să participe la dezbatere. Da, mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc că acordați posibilitatea societății civile să intervină în această dezbatere. Bun venit, domnule Faust, și mulțumim pentru munca dumneavoastră care susține pe activiștii din lumea întreagă enorm. Aș vrea să mulțumesc și Parlamentului pentru munca sa și pentru faptul că dezbate în cadrul rezoluțiilor parlamentare cazuri individuale. Mulțumesc de asemenea și Comisiei și SEAE pentru eforturile făcute în acest domeniu. Noi tocmai am publicat raportul anual, am adus și câteva copii cu mine și, din păcate, evaluarea pe care o facem este că situația nu s-a îmbunătățit deloc pentru activiști. Peste 130 dintre ei au murit um, anul trecut, fie că au fost uciși, fie că au murit în închisori, iar guvernele nu au făcut eforturi pentru a-i susține. Strategiile de luptă împotriva acestor activiști se multiplică pe măsură ce trece timpul, se încearcă în toate felurile să uh, um, li se închidă gura, s-a vorbit și despre legi represive, legi împotriva terorismului, împotriva societății civile, împotriva accesului la finanțare, împotriva libertății de exprimare sau de manifestație, împotriva activiștilor LGBTI, deci există o serie de legi care sunt utilizate pentru a-i pune sub tăcere. Și se pare că statele învață și se copiază unele pe altele. Avem senzația de aceea că, ținând cont de această atitudine represivă, avem nevoie de o acțiune la nivelul UE și la nivelul comunității internaționale, pe cât posibil la nivelul cel mai înalt, și să se pună la dispoziție resurse pentru a îi ajuta pe activiști atunci când alte state încearcă să um, îi pună sub tăcere. Există o chestiune pe care o discutăm um, cu UE în mod normal în legătură cu declarațiile mai degrabă de partea SEAE decât a Parlamentului, dar știm că există foarte puține declarații la nivel înalt asupra acestor activiști. Nici ei nu cer să se facă astfel de declarații, dar de multe ori ele sunt foarte utile, pentru că aceasta înseamnă o susținere publică din partea anumitor state și o recunoaștere a muncilor. Atunci când avem declarații sau rezoluții pe cazuri individuale, atunci uh, nu se face referință la aceste persoane ca la activiști. E vorba aici de uh, politicieni, alții care sunt identificați ca vlogger uh, sau ca activiști și nu li se recunoaște neapărat munca lor și importanța muncilor pentru societate, lucru pe care cerem să uh, îl faceți. De asemenea, există o strategie a anumitor state de a-i băga la închisoare pe acești activiști și cerem eliberarea rapidă a lor. Domnule Frost, dumneavoastră, important să cereți eliberarea necondiționată a tuturor acestor activiști. Se a cerut uh, să se urmeze procesele în justiție uh, pentru că atunci când acestea sunt fraudate, atunci când justiția nu este independentă, atunci când cauzele sunt pur și simplu fabricate, machiate, mascate, atunci trebuie ca noi să cerem eliberarea imediată a acestora. Nu știu dacă puteți face ceva, dar ar fi bine de știut și dacă există bune practici în acest sens. Am dorit ca Consiliul de Afaceri Externe să se refere la această chestiune cel puțin o dată pe an, pentru ca ea să fie mai vizibile, să se arate importanța uh, ei în agenda europeană. Și, de asemenea, atunci când statele membre se întorc acasă, în capitalele lor, să facă mai multe. Nu e vorba aici doar de cazurile absolut urgente, ci și de cele um, pe termen lung, de exemplu persoane care sunt uh, închise de foarte mult timp. Cerem de asemenea Parlamentului și tuturor instituțiilor să um, elaboreze și mai multe rezoluții pe aceste teme. Ele sunt foarte utile. Am văzut că după rezoluția în legătură cu Burundi, activiștii au fost eliberați la 5 zile după aceea, deci trebuie să susțineți pe cât posibil acești activiști. O întrebare și pentru domnul Forst. Considerați că există noi state în cadrul ONU care să-i susțină pe activiști față de situația anterioară și cum am putea construi alianțe mai bune cu aceste state. Până și state cum ar fi, de exemplu, Coasta de Filde și-au început să adopte legislație în acest sens. Ah, și nu știu dacă această tendință este una care ar putea fi comentată. Și o altă întrebare, nu știu dacă ar fi bine să avem o convenție asupra drepturilor activiștilor în domeniul drepturilor omului sau um, nu, dacă considerați că este necesară, dar noi considerăm că e nevoie de măcar o dezbatere pe această temă și o convenție uh, probabil că ar avea nevoie de o dezbatere foarte lungă. Mulțumesc! foarte multe întrebări. Vă rog, vă dau cuvântul acum. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au intervenit astăzi și să vă spun cât de mult mulțumesc Uniunii Europene pentru susținerea față de mandatul meu și nu numai al meu și de mandatul altor colegi, pentru că noi simțim ajutorul Uniunii Europene și în felul acesta putem fi mai ambițioși, mai eficienți lucru care nu este, bineînțeles, bine perceput de acele state unde activiștii sunt uh, în pericol. Câteodată este dificil însă să facem progrese în legătură cu propunerile pe care le facem noi, așa cum se știe foarte bine și la nivelul UE. În legătură cu liniile directoare, în urmă cu mai bine de 10 ani, au început lucrările la acest instrument formidabil care a fost lansat la nivel internațional în mod dinamic și a permis și altor state să își elaboreze propriile linii directoare. Um, La nivelul OSCE-ului, de exemplu, s-au elaborat astfel de linii directoare. Uh, Elveția, Islanda și alte țări au continuat această tendință care pare a fi foarte utilă pentru a ține cont și mai mult de nevoia de a proteja și uh, de a arăta activiștilor că au susținători și um, li se poate oferi protecție sau azil atunci când e nevoie. În ceea ce privește liniile directoare ale UE. Acestea sunt uh, susținute în mod activ uh, din punct de vedere financiar și prin sistemul de consultări regionale, lucru pe care l-am propus în mod frecvent pentru a întreba pe activiști ce părere au despre aceste linii directoare, despre acest ghid al UE și despre comportamentul ambasadelor UE uh, și a țărilor membre UE. Aceasta va fi probabil o contribuție pe care o voi aduce în mod personal și care va completa în mod util prima evaluare ce fusese deja realizată de către Parlament în legătură cu unele state. La nivel global am putea spune că aceste linii directoare sunt foarte cunoscute de către activiști. Ei știu foarte bine unde trebuie să se adreseze atunci când au dificultăți. Din păcate, aceasta nu este situația în care se află toate țările și există exemple clare în acest sens. Două exemple ilustrative spuneam. Prima misiune pe care am avut-o a fost în Burundi, o misiune de 15 zile într-o perioadă preelectorală foarte dificilă, în care activiștii sunt foarte amenințați și am fost primul care a denunțat uh, faptul că actualul președinte al Burundi uh, s-a prezentat pentru a treia oară și a obținut de altfel acest mandat, modificând Constituția. Uh, persoana care a denunțat acest lucru a fost, bineînțeles, amenințată. În momentul în care eu mă aflam acolo și trebuia să părăsesc țara, m-am dus la ambasada UE pentru a cere să se aplice mecanismul prevăzut, deci fondul necesar, care ar fi permis acestei persoane să părăsească țara imediat uh, pentru a se duce uh, la Nairobi, pentru a uh, evacua și soția dânsului care era însărcinată. Însă, din păcate, atunci când m-am dus la ambasada UE, mi-am dat seama că mecanismul respectiv nu fusese cu adevărat utilizat până atunci, a fost destul de complicat, a trebuit să se uh, completeze un chestionar, în primul rând, pentru a vedea dacă acea persoană îndeplinea sau nu criteriile impuse de UE și abia mai târziu, după destule dificultăți, um, persoana respectivă și familia au putut fi protejate. Cred, deci, că e nevoie și de o atitudine pedagogică pe lângă aceste linii directoare care să permită echipelor noastre de acolo să reacționeze imediat, să știe cum să implementeze aceste linii directoare, aceste prevederi care există. O altă discuție interesantă am avut-o la Bogota o țară unde știți că există amenințări foarte violente. Am avut o întâlnire cu activiștii din această țară și președintele Comisiei Juriștilor uh, din Columbia spunea în fața colegilor, îmi spunea, Michel, uh, în fiecare săptămână unul dintre noi moare. Anul trecut 75 uh, uh, de activiști au murit, deci aproape în fiecare săptămână unul și am încercat să iau legătura cu mai multe ambasade, printre care și Norvegia, pentru a organiza o reuniune cu uh, toate ambasadele prezente în uh, Columbia și pentru a vedea cum se pot implementa liniile directoare acolo. Acolo nu putem spune că nu se cunoaște felul în care funcționează mecanismul UE, activiștii îl cunosc foarte bine, dar există o altă problemă de natură politică și poate că aici ar fi bine să o verificăm și care ar putea apărea și în alte țări. Există acolo un mecanism național de protecție a activiștilor. Columbia uh, cheltuiește 80 de milioane de dolari anual pentru această protecție, pentru mașini blindate, pentru securizarea perimetrului de acțiune, a clădirilor, dispozitive de securitate și așa mai departe la nivel național. Însă, e adevărat că unii dintre activiști nu au curajul să recurgă la aceste mecanisme naționale pentru că Columbia are uh, subcontracte făcute cu anumite companii private și activiștii consideră că unele dintre ele sunt um, uh, re reprezentanții unor persoane care în trecut îi amenințaseră. Deci care nu susțin uh, drepturile omului. Un alt mecanism interesant pentru Columbia, atunci când am luat legătura cu ambasadorul UE de acolo pentru a-l întreba de ce se utiliza atât de puțin fondul ce permitea relocalizarea activiștilor, răspunsul său a fost uh, următorul. Într-adevăr, în ultimii ani l-am utilizat doar de trei ori, pentru că aveam senzația că dacă utilizăm acest fond pentru a trimite în străinătate un activist, practic mesajul politic pe care îl transmitem guvernului este că nu avem încredere în ei și că ei nu sunt în stare să îi protejeze. Deci, iată, există această dublă fațetă pentru că activiștii nu recurg la mecanismul național, pentru că deseori cei care ar trebui să-i protejeze sunt uh, foștii călăi ai trecutului și, pe de altă parte, la o dezbatere complicată pe care am avut-o la nivelul ambasadelor, ni se spunea dacă îi protejăm pe acești activiști, atunci mesajul pe care îl transmitem guvernului este că el ar fi incapabil. Deci trebuie să fim foarte atenți și din punct de vedere politic la aceste aspecte. În ceea ce privește femeile care sunt activiste. Am avut o experiență foarte interesantă atunci când am organizat la sugestia Coaliției Mondiale pentru Femeile Militante, în care la fiecare consultare regională să organizăm o reuniune specifică doar cu militantele. Am solicitat bărbaților să Mm, iasă de, din uh, cameră, avem lucruri pe care vrem să vi le spunem, pe care nu o să le spunem în prezența bărbaților. Și am uh, văzut într-adevăr că s-a creat o altă dinamică între femeile militante și uh, mine, lucruri pe care nu le spuseseră înainte în prezența colegilor bărbați cu privire la diferite uh, aspecte um, specifice ale amenințărilor sau agresiunilor la care fuseseră um, victime. Era vorba de tot felul de amenințări cu, de natură sexuală globală, asta în uh, țările arabe, în, Africa, în Asia Centrală, în Africa, în America Latină și s-a vorbit despre modificarea imaginilor de amenințări pe Twitter, pe contul de Facebook de abuzuri pe pagine personale sunt prezentate cu fața lor și cu um, corpul unei femei dezbrăcate, tot fel de posturi uh, pornografice, aruncând rușina pe ele și pe familia lor și uh, o serie de atitudini uh, ale colegilor bărbați într-o serie de organizații care nu le acordă suficient spațiu, care au atitudini misogine și cred că în ceea ce privește militantele încă mai sunt progrese de făcut, nu doar din partea comunității internaționale, ci și din partea partea organizațiilor neguvernamentale însăși, care trebuie să își uh, modifice perspectiva pe care au cu privire la acțiunile militantelor. Cât despre protecția fizică a militanților, Uh, s-a pus problema acelor shelter cities, acele orașe refugiu. Pot să spun că am fost foarte impresionat de programul um, organizat de țările de jos uh, și de alte câteva uh, state, de organizarea acestor orașe refugiu care oferă un adăpost timp de câteva luni militanților care sunt deosebit de amenințați. În momentul în când sunt adăpostiți, sunt formați, sunt ajutați psihologic, li se dă o formare lingvistică pentru a li se permite întoarcerea Uh, în țara lor pentru a continua lupta. Și de asemenea, la sesiunea de la Geneva a Consiliului săptămâna trecută am avut mai multe reuniuni cu ambasadori care erau interesați de mecanismele acestea legate de orașele refugiu. De exemplu, ambasadorul Australiei ne spunea, ne interesează foarte mult pentru regiunea Asia, însă ne temem de faptul că militanții vor cere azil în Australia pentru noi uh, din punct de vedere instituțional uh, se pune o adevărată problemă legată de azil și nu am dori ca militanții să devină solicitanți de azil. Aceeași, uh, aceeași reacție a fost și din, din partea altor țări de pe alte continente și ne-am gândit dacă nu cumva ar trebui să avem în Africa și în altă parte un, o, o serie de orașe din acestea refugiu pentru că um, se pare că ambasadorii nu înțelegeau că acești militanți nu erau solicitanți de azil ei, primul lucru pe care îl cer, odată ce sunt adăpostiți, este să se întoarcă la ei ca să continue lupta în care s-au angajat și colegii din Olanda ne-au povestit că de când au pus uh, la punct acest uh, oraș, uh, acest program, doar doi dintre militanți au um, solicitat azil complet justificat pentru că amenințările erau prea violente împotriva militanților, însă în rest niciunul dintre militanți nu a dorit să solicite să solicite azil. Deci trebuie să îndepărtăm această legendă urbană, acest mit care s-a creat că aceștia vor deveni solicitanți de azil și la Consiliul um, um, de săptămâna, la, săptămâna, la Consiliul Drepturilor Omului care va fi uh, ținut la uh, Geneva. Vom invita un reprezentant din partea Olandei care să ne povestească exact cum stau lucrurile cu acest uh, aceste orașe adăpost și cred că aceștia ar putea să devină un fel de uh, purtător de cuvânt care să descrie bunele practici, care să se repercuteze ulterior uh, astfel încât să, să crească numărul acesta, acestora pentru că ar fi un uh, instrument uh, util de protecție cel puțin pentru trei luni pentru ca militanții să poată apoi întoarce în țările lor um, refăcuți cumva și întăriți de asemenea, mi se pare că e nevoie să cunoaștem mai bine lucrurile în fiecare țară în parte și, într-adevăr, ca să răspund, doamnei președinte, am un calendar de vizite în diferite țări care uneori pun probleme. Um, de exemplu, unele state um, m-au invitat, însă timpul vizitei e atât de limitat um, încât cumva scopul nu, nu poate să fie atins. De exemplu, Turcia m-a invitat, mi-a spus doar că mi acordă doar 5 zile, atât cât acordă tuturor tuturor raportorilor uh, speciali. Intenția mea este să nu rămân în capitală, ci să mă duc la frontiera cu Siria și să mă întâlnesc cu, um, cu persoanele cele mai izolate și mi-ar trebui 12-15 zile ca să văd cum stau lucrurile în Turcia, cum sunt amenințați uh, um, militanții. Poate că Parlamentul European mă va ajuta să obțin o astfel de vizită în Turcia. De asemenea, am un program de vizite în Kyrgyzstan Uh, de asemenea o cerere de vizită care nu va fi acceptată de către federația rusă apoi o cerere de vizită în belarus una în mexic um, care a fost acceptată va fi anul viitor de asemenea un program de vizită în filipine unde cred că o să obțin o autorizație să merg acolo la sfârșitul anului. De asemenea, am solicitat să fac vizite în Africa, în Kenya, în Zimbabwe și în alte state africane, pot să vă dau o listă și um, aș vrea să simt că beneficiez de sprijinul guvernelor al statelor, dar poate chiar și al Parlamentului European, eventual în relație dumneavoastră bilaterale cu fiecare țară în parte, pentru a obține aceste autorizații de vizitare. Atunci când nu primesc autorizație să mă duc oficial într-o țară, am propus utilizarea unui uh, mecanism de evitare în care să eludeze sistemul mă fac, mă fac să minte o ambasadă sau altă organizație um, și apoi um, să particip la o discuție sau într un panel de vorbitori și am uh, de altfel uh, o serie de ambasade care m-au invitat în state unde e greu, unde n-aș putea să fiu autorizat să mă duc, dar la invitația ambasadelor mă pot duce acolo, invit uh, delegație permanentă a statului respectiv în Geneva, le spun că mă duc acolo, mă duc că nu o să fie vorba de o vizită publică, nu o să fie tweet-uri despre aceasta, mă duc pur și simplu acolo ca să întâlnesc uh, activiștii pentru drepturile omului și de obicei la sfârșitul acestor discuții încerc să păstrez o zi sau o jumătate de zi pentru a solicita întâlniri oficiale cu guvernul. Poate nu neapărat la un nivel uh, politic înalt, nu cer să mă întâlnesc cu um, miniștri, dar cu directorii pentru afaceri politice, directorii de la Ministerul de Interne, de afaceri sociale sau alte ministere să discut cu ei ca să le arăt că represiunea nu este soluția corectă și că există și alte mecanisme care pot să rezolve mai bine um, această situație a militanților și um, chiar și aceste um, uh, vizite sunt foarte utile. Mulți uh, militanți m-au invitat, uh, am multe vizite și de acest gen la invitația apărătorilor drepturilor omului. E vorba de un buget suplimentar care mi este acordat pentru acesta, pentru că nu beneficiez de cel uh, oficial. Am primit un uh, buget din partea uh, norvegiei care a pilotat um, um, susținerea militanților de la bun început um, și acest uh, buget îmi permite să mă duc uh, așadar în aceste state. ce aud adesea de la acești militanți este faptul că avem nevoie de noastră acolo la fața locului de cineva care să fie voice of concern, să fie un purtător de cuvânt al preocupărilor noastre. E nevoie să, să fiți văzut alături de noi, să militați cu noi. Nu toată lumea poate să, poate să călătorească, nu toată lumea poate să ajungă în Europa, la Consiliul Drepturilor Omului, la Adunarea Generală ONU. Deci e nevoie ca raportorul să fie alături de noi pentru a transmite mesaje și pentru a face ascultate preocupările noastre. E bine, aceste lucruri mi se par foarte importante. Cât despre cei care lansează alertele acelui whistleblowers, uh, m-ați întrebat în uh, Parlamentul European și știu că Uniunea Europeană a primit o serie de astfel de informatori, mulți dintre ei uh, ar merita o protecție mai bună. De aceea o să vedeți în raportul meu că acest lucru um, îl consider ca fiind o prioritate mare și uh, de asemenea cooperez cu David Kay care este raportor special în ceea ce privește libertatea de exprimare și ne-am gândit asupra ideii de a face un raport legat de modul în care sunt amenințați acești uh, lansatori de alerte. Aceste amenințări nu vin doar de la state, vin și de la multinaționale, care uh, în anumite state uh, transmit în numele acestor lansatori de alerte și um, um, atrag atenția acestora că ar trebui să se aplece acestora și sper că în următorul raport pe care sper să l redactez repede împreună cu raportorul special um, pentru libertate de exprimare o să facem propuneri adresate statelor instituțiilor naționale în domeniul drepturilor omului adresate societății civile dar și adresate multinaționalelor care sunt, au și ele un rol de jucat uh, la Națiunile Unite sau uh, și uh, formulat indicatori foarte clari în ceea ce privește rolul companiilor, în ceea ce privește încălcarea drepturilor omului, complicitatea acestora. Și acestea trebuie să fie așadar vizate. Mă mai uit să văd dacă am mai notat ceva, dacă sunt puncte pe care nu le-am atins. Convenția Uh, ce m-a întrebat Frontline cu privire la convenție. Deocamdată n-am răspuns la aceasta. S-au elaborat multe norme la nivel internațional, există multe convenții și când ne gândim la rata de punere în aplicare a recomandărilor din tratate, ne preocupă foarte mult faptul că, faptul că statele nu, se, nu respectă aceste tratate. Uh, și ne gândim, mă gândim că cel puțin discuțiile cu privire la convenție vor putea să aducă uh, la aceeași masă state care poate nu sunt cei mai mari uh, aliați și uh, în felul acesta să asculte unii și ceilalți motivele pentru care unii nu vor să aplice anumite recomandări și să vedem cum am putea să, să echilibrăm perspectivele lor și pozițiile lor. Când despre premiile pentru dreptul omului uh, um, ca măsură de protecție. Multe state au uh, adoptat acest instrument. Franța are unul, Parlamentul European are premiul Saharov. Cred că aceste premii reprezintă un instrument bun care um, aduc uh, la lumină situația unui militant, însă Ehm, cei care, ehm, militanții care sunt cei mai expuși riscurilor sunt cei care nu, sunt, nu primesc niciodată premii, nu sunt vizibili, sunt ehm, undeva izolați. Aceștia ar merita recompense și de aceea eu încerc să mă duc să întâlnesc pe cei care nu sunt cunoscuți, astfel încât să le transmit mesajul lor, pentru că ei nu au o voce care să ajungă altfel la public. Iată, doamnă președinte, cred că am înțeles, cred că am răspuns la toate întrebările. Acum, dacă n-am reușit să răspuns la toate, dacă a fost așa, n-a fost din rea voință, ci pentru că nu reușesc să-mi citesc uh, notițele, că am scris cam ilizibil. Uh, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, pentru aceste răspunsuri cuprinzătoare. Cred că multe dintre uh, remarci referitoare la țări sau la uh, regiuni uh, pot fi, pot fi aprofundate după aceea în raportul dumneavoastră. da, sunt, avem două rapoarte. Pe de o parte, raportul anual înaintat Consiliului, prezentat Consiliului, în care indic viziunea pe care am avut-o pentru mandatul meu și prioritățile principale. Deci, cumva uh, indic modul în care mm, vreau să-mi desfășur activitatea și apoi o evaluare a punerii în aplicare a priorităților mele pe perioada următoare de trei ani. Sper să fiu numit din nou uh, pentru acest mandat și apoi mai există și un raport cu privire la comunicare, la comunicările, uh, toate comunicările trimise de victime și de, socie- de, organiza- de societatea civilă. Astfel, puteți uh, vreau um, vreau să vedeți că sunt discrepanțe mari între ce tip de răspuns primesc de la state și ce um, um, primesc eu pe calea acestor comunicări. Mulțumesc. Cred că am ajuns la sfârșitul acestei sesiuni de dimineață. Vă mulțumim încă o dată pentru prezență, vă mulțumim pentru prezentarea făcută, ne-am bucurat că ați avut uh, o abordare transversală. Începem acum sesiunea uh, biroului lărgit după amiază de la ora 3 și apoi vom avea o dezbatere publică timp de o oră, un schimb de vederi cu reprezentanta UNHCR, uh, reprezentantă care ne va vorbi în special despre situația refugiaților sirieni în Liban.